Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer. Bună ziua tuturor. Vom începe reuniunea Comisiei pentru Dezvoltare cu vot. Vă rog uh, să aveți la îndemână cartelele de vot și vom face o verificare. Să vedem dacă funcționează echipamentul. S-a deschis votul. Voilà. Encore... Uh, ah, oui, c'est moi qui pas voté. <laughs> Ah, da, de fapt eu n-am votat, spune vorbitoarea. S-a închis votul. Funcționează foarte bine. Așadar, vom uh, vota Erasmus pentru toți. Amendamentul 25. Cine e pentru? Cine e Împotrivă cine se abține se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține se adoptă. Amendamentul 26. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține se adoptă. Amendamentul 34. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține se adoptă. Amendamentul 7. Cine pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 27. Cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 28. Cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, Amendamentul 29 voturi pentru, voturi împotrivă, cine se abține, se respinge. Amendamentul 10, cine pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 11, cine pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 30, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 32. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. S-a respins. Amendamentul oral 1. Cine e pentru? împotrivă, Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 32. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 17. Votul pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Apoi amendamentul 1. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 18, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 2, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 19, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 20, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se respinge. Amendamentul 3, cine e pentru, Împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 21, cine pentru, împotrivă, cine se abține, se respinge. Amendamentul 22, cine pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 23, cine pentru, împotrivă, cine se abține, se respinge. Amendamentul 24, cine pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Acum vom vota avizul așa modificat, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat în unanimitate. Felicitări raportoarei pentru munca depusă. Acum vom vota raportul domnului Neva, De nu există amendamente, deci supun la vot avizul așa cum e. S-a deschis votul. S-a închis votul, adoptat în unanimitate. Vom vota acum raportul domnului Svensson cu privire la strategia Uniunii Europene în materie de drepturi ale omului. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 3 <clears throat> cade, devine caduc. Nu. Amendamentul 3, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 4, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul oral 1, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 6, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se respinge. Amendamentul 7. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 8. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 9. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 10. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 11, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se respinge. Amendamentul 12, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 4, nu, 14, amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. De compromis 1, qui e pour, qui e contre. Amendă de compromis 1. Cine pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 20. Cine e pentru? împotrivă, Cine se abține? Se adoptă? Era vot pe părți. A doua parte amendamentului 20. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se respinge. A treia parte. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendement 21, qui est pour, qui est... Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 23, cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? O să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 23. s-a respins. Deci amendamentul 23 s-a respins. Era un vot uh, la egalitate. A fost bine că am verificat. Amendamentul 24, cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins, da. Amendamentul 25, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, s-a adoptat. Vom vota acum avizul în forma modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat în unanimitate și felicitări raportorului, domnul Svensson. Acum vom vota raportul domnului Neuser cu privire la activitatea adunării paralitare ACP, amendamentul 1. Cine împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 2. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Putem vota în bloc până la... Nu? Nu? Vreau să intervin la numărul 4. Bun, atunci continuăm. Amendamentul oral 1, cine e pentru? împotrivă, cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul oral 2. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul oral 3. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul oral 4. Doamna președinte, obiectez la faptul că se votează. Motivele au fost explicate pentru că adunarea UEHCP într-o scrisoare ministrul de externe din Irlanda a obiectat. E vorba de amendamentul oral 4. Da. Amendamentul 8. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 11, vot electronic, s-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul, s-a respins cu două voturi. La o diferență de două voturi s-a respins amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 14, cine pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Paragraful 15, prin vot separat, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 16, cine e pentru, cine împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 17, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 18, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Și amendamentul oral 5, cine e pentru, cine împotriva, cine se abține, se adoptă. Acum vom vota raportul în forma modificată. S-a deschis votul. Lipsește un vot. S-a închis votul. S-a adoptat. Nous allons maintenant voter... Euh, o să votăm acum raportul meu cu privire la mediu, sănătate publică și securitate alimentară. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotriva cine se abține, se adoptă. Amendamentul 2, cine e pentru, cine împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 3, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru, cine împotriva, cine se abține, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, cine împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 5, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 6, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 7, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține. Verificăm amendamentul 7, vot electronic, s-a deschis vot. Le vot est clos. Votul s-a închis. S-a adoptat. Amendamentul 8. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 12, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 14, cine e pentru, Împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 15, cine e pentru? Împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 16, cine e pentru? Cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul oral, în legătură cu alineatul 2, cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Verificăm amendamentul oral PP la alineatul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptă. Amendamentul 18. Cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 19, vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține, se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 20 vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 21, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 22, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 23, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Verificăm la amendamentul 23, se deschide votul electronic. Amendement 23. Le vot est clos. S-a închis votul. S-a respins. S-a respins. Amendamentul 24. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 25. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 26. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 27, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Acum votăm avizul în forma modificată. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. S-a adoptat cu unanimitate. Merci. Voilà. On vote euh, maintenant sur. Euh, Acum votăm raportul doamnei Meissner în legătură cu Convenția pentru Pescuit între Uniunea Europeană și Guvernul Danemarcei și al Groenlandei. Nu avem amendamente. Întregul uh, aviz îl supunem votului electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu trei abțineri.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 collègues, nous avons été tellement vite avec... Dragi colegi, am terminat atât de repede votul încât avem foarte mult timp la dispoziție. Experții n-au venit încă pentru această audiere prevăzută la ora 10, așa că vom întrerupe timp de 15 minute ședința noastră. Vom reîncepe la orele 9 și 45 de minute.

Mulțumim.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

Yeah.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

Nous allons reprendre euh, euh, le travaux de notre commission. Mulțumesc. Reluăm ședința noastră cu o audiere în legătură cu siguranța funciară durabilă în țările în curs de dezvoltare. În urma audierii organizate de colegul nostru Clindres în legătură cu pirateria, este o adevărată plăcere pentru mine astăzi să prezint o altă audiere în legătură cu uh, acapararea bogățiilor acestor țări în curs de dezvoltare și anume siguranța funciară. Dragi colegi, deschidem această audiere în legătură cu instalarea siguranței funciare în țările în curs de dezvoltare. Am să vă prezint colegii care au organizat această audiere, doamna Strifler, domnul Cosefcic și domnul Michel și vreau să le mulțumesc pentru munca lor, pentru felul în care au cooperat pentru organizarea acestei audieri, deși vor fi moderatori în cadrul um, acestei audieri. Începem prin examinarea uh, modalităților acestei proprietăți funciare în țările în curs de dezvoltare, după aceea rolul în agricultură și efectele uh, de subsistență asupra populației. În încheiere vom avea un schimb de puncte de vedere cu comisia și cu experții pentru a concilia mai bine dreptul la proprietate funciară și dreptul la dezvoltare durabilă și, de asemenea, dispozițiile Uniunii Europene pentru atingerea acestor obiective. Lupta împotriva acaparării de pământuri și siguranța funciară sunt chestiuni esențiale pentru dezvoltare. Cu atât mai mult cu cât uh, creșterea democratică, demografică, masificarea urbaniz- uh, zonelor urbane au făcut ca acest fenomen să fie și mai puternic. În foarte multe țări, nu este vorba neapărat uh, de acest lucru, ci și de un vid juridic, de o lacună juridică care face ca cetățenii să fie lipsiți de protecție. Se estimează că în jur de 200 de milioane de hectare au fost uh, supuse la scară largă unor investiții internaționale în ultimii 10 ani. E vorba de 200 de milioane de hectare în 10 ani. Foarte mulți agricultori, în special uh, micile exploatații, și-au pierdut terenurile și siguranța lor funciară este amenințată. În jur de două treimi din aceste terenuri produc uh, biocarburanți, în timp ce uh, se știe că există adevărată penurie alimentară. Un raport recent al Oxfam, publicat pe 4 octombrie, arată în mod clar că suprafața totală a pământurilor agricole care au fost um, achiziționate în ultimii 10 ani pentru investiții ar da de mâncare unui uh, miliard de persoane și aceasta corespunde practic uh, persoanelor care suferă de foame în lumea întreagă. În Cambodgia, de asemenea, NGO-urile arată că în jur de 56 și 63% din terenurile arabile au fost cedate în scopul unor interese private. În Liberia, care în 2003 a reușit să mm, scape de un război de 20 de ani, 30% din terenurile naționale au fost uh, supuse unor tranzacții funciare în doar 5 ani. Această achiziționare a terenurilor a crescut în urma creșterii prețurilor la materiile prime, în timp ce prețurile la alimente au crescut de trei ori în urma crizei alimentare din 2008 și 2009. Și aceasta mă face să reafirm aici nevoia de reglementare a finanțelor. Însă știți că asupra acestui punct am avut un adevărat eșec atât în Europa cât și în Statele Unite. Această reglementare ar putea avea efecte benefice în țările în curs de dezvoltare prin adoptarea unor reguli de procedură mai transparente și obligatorii. Eu nu vreau să susțin exportarea modelului nostru ca atare, ci transmiterea acelui know-how prin ajutorul la dezvoltare. Elaborarea de politici europene afectează chestiunile de proprietate financiară la nivel internațional. Ar trebui de asemenea să arătăm care este și responsabilitatea băncii mondiale. Oxfam arată că începând cu 2008, 21 de plângeri au fost depuse de către comunități care consideră că proiectele cofinanțate de Banca Mondială le încalcă drepturile funciare. De aceea a sosit momentul ca Banca Mondială să transmită un mesaj puternic investitorilor pentru a pune capăt acestui fenomen. Sper ca prin această audiere să cunoaștem mai bine consecințele a diverselor modalități de proprietate funciară pentru reducerea sărăciei și în vederea creșterii economice în aceste țări. Trebuie să subliniem de asemenea și nevoia de a însoți orice reformă a regimului de proprietate funciară de o legislație transparentă și care să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor. În felul acesta poate contribui la o adevărată dezvoltare economică, socială și la siguranța alimentară a acestora. Avem aici o serie de experți, uh, experți deosebiți, cărora vreau să le spun bun venit aici la noi și care vor fi prezentați de colegii mei care au organizat această audiere. Și am să dau cuvântul doamnei Michelle Stifler, care va fi moderator pentru prima parte a acestei audieri. Oui, bonjour à tous. Mulțumesc, bună ziua, Este o adevărată plăcere și pentru mine să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră pentru a trata această temă atât de importantă. E vorba uh, de relația care se realizează între oameni în legătură cu terenurile și tot ceea ce înseamnă aceasta. Uh, ea reprezintă o adevărată miză economică și socială pentru că definește practic drepturile asupra terenurilor, felul de gestionare a lor și felul de partajare a terenurilor între diversi actori implicați. De aceea, politicile funciare sunt esențiale în strategia de dezvoltare. Comisia DEVE a votat recent uh, proiectul de raport uh, al lui Thijs Bergman în legătură cu instrumentul de cooperare pentru dezvoltare pentru perioada 2014-2020. S-au adoptat mai multe amendamente tocmai pentru a întări rolul proprietății funciare în cadrul politicii de cooperare a UE în acest proiect de raport și știm că în foarte multe regiuni ale lumii aceste, aceste probleme au agravat problemele de stabilitate și conflictele sociale și au dus la o sărăcire și mai mare uh, a populației. Există investiții în un milion de hectare în Africa, Asia și în America Latină pentru a produce biocarburanți și alimente. Este de aceea o ocazie pentru țările în curs de dezvoltare de a atrage investițiile din afară pentru a îmbunătăți productivitatea agricolă, care reprezintă în același timp o amenințare pentru micii producători și pentru comunitățile locale. Pentru a face față acestor uh, provocări, țările din Sud ar trebui să introducă o guvernanță funciară care să țină cont de diversitatea situațiilor sociale, politice și instituționale a fiecărei comunități. Obiectivul este acela de a promova o siguranță funciară care să recunoască diversitatea drepturilor și sursele de legitimitate, în serviciul unei dezvoltări economice echitabile și durabile. Garantarea dreptului funciar este într-adevăr o chestiune foarte complicată. Regimurile funciare sunt uh, complexe, pot fi formale sau informale, prevăzute de lege sau de cutumă, Unele dintre ele sunt recunoscute de către noi din punct de vedere juridic, altele sunt private, unele se fundează pe proprietatea colectivă. Această uh, primă parte se bazează pe examinarea diverselor modalități ale proprietății funciere și avem aici prezenți pe domnul Abdulaye Harisu, președinte al grupului de lucru uh, titrement în franceză al Uniunii Internaționale a Notariatului Latin. De asemenea, domnul Didier Nurisa, vicepreședinte al grupului an de lucru, aceluiași grup de lucru, și de asemenea am om, domnul Amadou Canute, director executiv al CICODEV Africa. Am să dau imediat cuvântul domnului Didier Nurisa, timp de 10 minute. Euh, madame euh, la, la Présidente, Mulțumesc. Euh, mesdames et Messieurs les parlementaires. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă moderator. Vreau să vă spun că este o adevărată plăcere pentru noi nous recevons dans cette Să ne aflăm astăzi aici pentru a vorbi despre siguranța funciară. De ce notariatul este interesat de această chestiune a siguranței uh, funciare, în special în țările în curs de dezvoltare? În primul rând, pentru că în studiile noastre am văzut că, indiferent că e vorba de uh, Franța, Africa sau oriunde în lume, aceste elemente sunt esențiale. De ce am făcut acest lucru? Pentru că sistemul nostru de certificate de proprietate, în special în țările europene, aduc un sistem aproape sigur. Care sunt, deci, motivele pentru că în Europa să avem un sistem atât de sigur? Pentru că acordarea de proprietate se sprijină pe trei piloni. În primul rând, un pilon care permite identificarea foarte precisă, precisă a bunului uh, respectiv. E vorba aici de o chestiune de cadastru, se fac poze aeriene, după cum bine știți, și poze prin sateliți cel de-al doilea pilon este cel juridic care se stabilește între teren și individ. E vorba de actul de transfer de proprietate, de asemenea de servitudine și aceasta permite ca certificatul respectiv să fie sigur. În cel de-al treilea pilon este uh, registrul public, cadastrul, care reunește toate informațiile referitoare la bunuri și persoane. Un al doilea motiv pentru care acest sistem este destul de performant este că el este interesant din, punct de vedere, din trei puncte de vedere. În primul rând, juridic. Pentru a demonstra că un anumit bun aparține unei persoane, în al doilea rând, un interes economic, pentru că atunci când suntem proprietarii unui bun, putem oferi o garanție și deci uh, putem participa în procesul de împrumut și în activitatea economică și în al treilea rând un interes fiscal pentru că o comunitate locală poate impune un impozit asupra transmiterii de bunuri de patrimoniu. Deci, înțelegeți că acest concept de siguranță funciară, practic, este cheia meseriei noastre. Și nu e vorba aici de a exporta sistemul pe care îl avem, ci de a utiliza know-how-ul nostru în profitul țărilor în curs de dezvoltare pentru uh, a vedea dacă acest sistem care se sprijină pe trei piloni poate fi trimis în afară. De exemplu, într-o țară în curs de dezvoltare, sistemul de siguranță funciară nu funcționează așa de bine, așa cum a arătat și doamna președintă Eva Jolie. Am realizat mai multe audituri ale sistemului funciar în mai multe țări, în Togo, Madagascar, Tunisia și Haiti, de exemplu, și am constatat acolo că suntem departe de a fi în fața unui sistem sigur și aceasta din mai multe motive. În primul rând, pentru că, în special, în Africa doar 20% din terenuri au certificat de proprietate. Aceasta înseamnă că majoritatea tranzacțiilor se realizează la nivel informal și deci nu există deloc o siguranță a acestor tranzacții. În jur de 60% din litigiile care ajung în fața tribunalelor sunt de ordin fun- funciar în Africa. Un al doilea motiv este pentru că în sectorul formal sistemul cărții funciare care a fost uh, implementat de autoritatea colonială și care se aplică și în ziua de astăzi, acesta nu mai este adaptat realității de astăzi. În primul rând, nu mai este adaptat realității locului, pentru că la acea vreme, când s-a inventat acest sistem al cărții funciare, era foarte ușor să se realizeze un certificat pentru un colon, de exemplu, pentru 3000 de hectare, și astăzi, dacă ar trebui să facem același lucru împărțind la un hectar pentru 3.000 de persoane, acest lucru ar fi mult mai complicat. Cel de-al doilea motiv e vorba de o adevărată realitate economică și socială. Pentru aceste țări în curs de dezvoltare e vorba de un proces foarte um, costisitor, ținând cont de faptul că salariile sunt în jur de 100-200 de euro, certificatele ar costa 300-400 de euro, ar dura foarte mult, în jur de 6 ani, este un proces foarte complex este o adevărată luptă pentru a fi în posesia unui astfel de certificat. În, uh, uh, e vorba de 46 de proceduri, de exemplu, în Togo, 26 în Madagascar. Și un ultim motiv, uh, avem de-a face cu o administrație coruptă, deci e un sector aproape tabu pentru că miza este foarte mare și există și un număr foarte mare de certificate false care au fost uh, emise. Însă, uh, aceste cărți funciare nu sunt securizate și, prin urmare, permit astfel de uh, probleme. Există însă și sisteme alternative de siguranță funciară și Putem da exemplu aici uh, ghișeul funciar din Madagascar, unde există uh, un sistem funciar simplificat și despre acest sistem vă va vorbi colegul meu. Un al treilea punct, pentru a vedea care sunt consecințele celor prezentate mai devreme. Să vedem felul în care Uniunea Europeană uh, ar trebui să se intereseze mai mult uh, de acest proces de siguranță funciară, pentru că aceasta asigură dezvoltarea economică a acestor țări. Există cinci motive principale pentru a asigura această siguranță funciară și pentru a o integra în procesul de dezvoltare economică. În primul rând, pentru că aceste certificate uh, sigură, practic, uh, fac ca relațiile între persoane să fie mai pașnice. În al doilea rând, există o legătură directă cu dreptul femeilor. În lumea rurală, de multe ori, femeile sunt uh, cele care conduc exploatațiile agricole și fără un certificat valabil, de multe ori, pot fi pur și simplu expulzate. Un al treilea motiv. Un astfel de certificat permite celor mai vulnerabili să își mențină drepturile în fața uh, circumstanțelor adverse, indiferent că e vorba de persoane bogate, de politici, uh, etc. Pot să demonstreze certificatul um, de proprietate le permite să demonstreze dreptul lor. Un al patrulea punct. Un sistem funciar sigur ar permite o luptă mai eficientă împotriva acapărării de terenuri. Doamna președintă făcea aluzie la aceste cazuri mai devreme, de exemplu de către firme sau puteri externe și aceasta permițând în același timp o reglementare mai bună a exploatațiilor agricole. Dacă am avea un sistem pus la punct, aceasta ar putea permite uh, existența unor contracte încadrate mai bine. Și, în ultimul rând, acesta ar putea reprezenta uh, o adevărată protecție împotriva comercializării terenurilor. Acest drept la pământ este foarte important în țările în curs de dezvoltare și, de asemenea, Uh, dreptul la o locuință, care va deveni o adevărată problemă pentru țările în curs de dezvoltare, în special în, pe continentul african. Știți că în 1900 era vorba pe acest continent de uh, în jur de 90 de milioane de uh, locuitori și în 2050 se va ajunge la 2 miliarde probabil. Deci dacă dorim să evităm acest șoc demografic, de asemenea șocul cultural care va avea loc, ar trebui să avem un sistem funciar sigur. Un al patrulea punct pe care aș vrea să-l prezent, prezint aici. Să vedem felul în care un european ar putea contribui și ar putea face investiții în sectorul funciar. Noi am putea contribui la implementarea unui un uh, regim funciar pe baza mai multor principii esențiale. În primul rând, favorizarea unor proiecte care să îi facă să conlucreze pe toți actorii implicați. Pentru că regimul funciar se află uh, între uh, mai multe drepturi care sunt implicate, implică foarte mulți, uh, uh multe categorii de cetățeni, sociologi, uh, geologi și așa mai departe, iar până la ora actuală, majoritatea proiectelor de reformă funciară care au fost realizate într-o parte sau în alta în țările în curs de dezvoltare, dezvoltare erau proiecte care se mențineau doar pe o singură latură. Într-o țară se reforma, reforma legea, într-altă parte administrația, dar toate acestea nu sunt suficiente, e nevoie de un proiect orizontal care să cuprindă toate aceste aspecte. Pe de altă parte, experții noștri, experții notari, sunt la dispoziția dumneavoastră mhm. pentru a participa la astfel de proiecte și, pe de altă parte, ar fi bine și ca parlamentarii europeni să poată vizita ghișeul de la Madagascar pentru a vedea acest sistem alternativ de siguranță funciară care funcționează deja în țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Pardon. <laughs> Donc, euh... Mulțumesc. O să dau acum cuvântul domnului Norisa. vicepreședintele grupului de lucru de titrizare la Uniunea Internațională a Notariatului Latin. Nu, doamna, acest domn tocmai a terminat de vorbit. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, notarul Abdullahi Harisu, președintele grupului de lucru de titrizare la Uniunea Internațională a notariatului latin. Domnul Lidienu Research și cu doamna Eva Jolie au pus uh, degetul pe rană și anume că în special în Africa, înainte de colonizare, era dreptul cutumiar pământul aparținea colectivității. Era ceva sfânt, sacru și era pusă la dispoziția oamenilor ca să o utilizeze, să o cultive, ca să se hrănească. Nu putea să-i aparțină niciunui individ. Islamul și apoi colonizările occidentale au venit să modifice această teorie, care continuă totuși să existe pe lângă titlul funciar adică scrierea dreptului frunciar într-o carte moștenită de la sistemul Torrens, introdusă în Australia de Marea Britanie, menține și azi are un caracter dublu de proprietate, de drept de proprietate funciară în Africa și dreptul cutumiar și dreptul modern moștenit din colonizare. Știu că mai mulți cercetători, antropologi, etnologi vor să rămânem în sistemul cutumiar, dar nu e posibil în prezent în Africa să rămânem în sistemul cutumiar, pentru că există diversitatea acestor cutumi. Într-o singură țară sunt 280 de etnii, fiecare cu cutuma, cu obiceiul lui. Până la urmă, ce obicei, ce cutumă să adoptăm pentru toate celelalte? Și în prezent, banii au venit să corupă tradițiile Înainte, cuvântul dat, promisiunea era regulă. Acum e o gestiune irresponsabilă a pământurilor uh, cutumia. E o cauză nedreptății. În Africa, principiul masculinității, femeia nu are dreptul de proprietate. În 2012 nu putem avaliza această teză și mai e și realitatea sistemului. Deci, din toate aceste motive, Africa nu poate să rămână doar la sistemul cutumiar. Și avem așadar sistemul de drept funciar, de titlu funciar, apanajul statului, care și el și a demonstrat limita. Ce constatăm acum? Accesul la proprietate al proprietăților um, dezavantajate e quasi nul. S-a spus 60-75% din litigii în instanță țin de proprietate. În Congo, cu deplasările provocate de război, Uh, populațiile revin și găsesc pe alții care le-au ocupat. Și cum dovedesc că le aparțin aparținut pământul? Când ne referim la dovadă, la mărturia șefilor, aceștia fiind corupți, nu mai recunosc că aceste pământuri le-au aparținut. Deci 75-80% din pământuri nu fac obiectul unor titluri, ceea ce a agravat această problemă un pericol real pentru Africa, pentru că atunci când știm că populația crește în mod exponențial, pământul, nu știu, mâine ce o să facă tinerii, copiii care se nasc azi, dacă toate pământurile sunt acaparate de firmele braziliene, chineze, saudite, nu doar uh, occidentale. Cele două sisteme care nu funcționează creează uh, conflicte enorme între crescători și agricultori în coasta de și problema care a creat toate conflictele a fost la origine o problemă legată de pământul, S-a spus că femeile din zona rurală nu au drept de proprietate. Ce preconizează notariatul? Preconizăm adoptarea proprietății simple și securizate. Titlu simplificat securizat mai puțin costisitor, mai puțin lent, pentru că în prezent populația nu obține titlul de proprietate pentru că e o adevărată luptă, cum a spus Didier, e costisitor și durează foarte mult. Deci cum să adoptăm acest titlu securizat simplificat, care e document oficial pe care le liberăm simplu populației la nivelul comunelor? Trebuie să abandonăm principiul de drept de moștenire. Astăzi toate pământurile aparțin statului trebuie să existe o prezumție de proprietate asupra unui pământ, a unui teren. Din momentul în care e exploatat, persoana care o exploatează să fie considerată până la proba contrarie ca fiind proprietar. În al doilea rând, trebuie să se decentralizeze, oricât de mici ar fi comunele, proprietatea funciară. Comuna, ghișeul funciar trebuie să elibereze titlurile de proprietate, ceea ce se face în Madagascar și are succes. 55.000 de certificate funciare au fost eliberate spre deosebire de 1500 de serviciile centrale ale Ministerului Afacerilor Funciare. În al treilea rând, trebuie să se modernizeze administrația funciară prin cartografia aeriană și prin satelit, în prezent cu sistemul Google. Vedem că poți să te duci pe calculator și să vezi un punct foarte precis. Geometrii nu vor să audă că se pot uh, face. Știu că e domeniul lor, dar acum putem uh, să eliberăm titlul fără aceste borne sau cadastru. Pentru că de acolo vine corupție. Apoi e suficient ca o persoană, un țăran, o țărancă, să ceară proprietatea de pune un dosar. E o comisie care merge pe teren, constată că pământul îi aparține, revin la ghișeul comunal, e planul de ocupare locală funciară, pe o anumită cartografiere, se identifică precis proprietatea și apoi se eliberează imediat certificatul funcțional Madagascar. Asta costă 70 de euro. Deci titlul funciar, așa cum l-am moștenit de la colonizare, care apanajul administrației costă 370 de euro. Și termenul maxim e de 6 luni, în timp ce în anumite țări poți să aștepți 6 ani până primești titlul funciar. Iată așadar uh, propunerea notariatelor un acces pentru întreaga populație și cunoștințele demonstrate în zona rurală, dar se pot aplica și în cartierele sărace ale marilor orașe africane care au devenit meg- megalopole pentru că populația a crescut orizontal, dar niciodată pe verticală cu sistemul coproprietății cum se face aici în Europa și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție pentru tot ce ține aceste aspecte notariale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum o să-i dau cuvântul domnului Amadou Canute, director executiv al CICODEV Africa. Alors, Monsieur Canute, vous avez la parole. Mulțumesc, domnule Canute, vă Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să vă vorbesc foarte succint despre CICODEV Africa, Institutul Panafrican pentru Cetățenie, Consumatori și Dezvoltare. E vorba de o asociație internațională care are sediul la Senegal și noi dorim ca atât factorii de decizie cât și cetățenii să aibă o cunoștință clară a impactului pe care îl are alegerea pe care o fac în ceea ce privește consumul. Impact asupra dezvoltării, asupra mediului, a luptei împotriva sărăciei și impactul producției asupra comerțului, dezvoltării, a luptei împotriva sărăciei și să țină cont de acest lucru în acțiunile lor. Rolul nostru al CICODEV este acela de a lucra în procesul de formare pentru a realiza angajamentul cetățenilor și a factorilor de decizie pentru a ajunge la o astfel de lume. În 10 ani în Senegal, 650.000 de hectare de pământ au fost um, acordate uh, unor firme private, naționale sau internaționale, care reprezintă 17% din terenurile cultivabile ale țării noastre. Dacă ținem cont de toate amenințările care există, eroziunea pe coastă, inundațiile din cauza schimbării climatice, avansarea deșertului, salinizarea solului, Um, explozia demografică la nivel urban, despre care s-a vorbit deja aici, ne dăm seama că acest model de gestiune a terenurilor nu este durabil. Nu este durabil pentru că el duce la o ruptură socială și la o destructurare socială. Pentru noi, pentru CICODEF, acest model este doar o sursă de excluziune și de sărăcie de uh, nesiguranță la nivel global. Cifrele pe care vi le-am prezentat vin dintr-un studiu pe care l-am făcut noi în 2010. Și uh, ce ne arată aceste cifre? Că populațiile care au fost uh, trimise de pe terenurile lor s-au uh, găsit în fața unei nesiguranțe alimentare din ce în ce mai mare, de asemenea o nesiguranță uh, energetică pentru femeile care nu mai au acces la biomasa pe care o aveau în fermele lor și care reprezenta pentru 80% din această biomasă reprezintă o amenințare foarte mare pentru resursele naturale. Acum nu mai există o rotație a culturilor și tocmai de aceea Cicodevul a lansat o campanie pentru a pune capăt acapărării terenurilor și pentru a cere să se facă o consultare cu toți actorii implicați pentru a dezbate nevoia unei reforme funciare, o reformă de consens. Și, în special, o reformă funciară care să prezinte viziunea noastră asupra amenajării teritoriului. Această viziune a amenajării teritoriului ar trebui să țină cont de cele cinci uh, funcții sau roluri esențiale ale uh, terenurilor. În primul rând, ea trebuie să hrănească uh, oamenii, să creeze locuri de muncă, să protejeze resursele naturale, să genereze noi resurse pentru stat și, în sfârșit, să creeze bogății pentru investitori. Noi considerăm că cele cinci funcții sunt importante, toate, și în cadrul unei consultări să se, aradă, să se arate clar care ar fi prioritatea între cele cinci. Și tocmai ținând cont de acest caracter multifuncțional al terenurilor pe care le am descris aici, tocmai de aceea legiuitorul în Senegal în 1964 instituise domeniul național cu principiul imposibilității de acaparare a terenurilor, aceasta fiind un bun social colectiv pentru toată lumea. Terenurile aparțineau națiunii și Nimeni nu putea să schimbe aceasta. Statul era singurul stăpân, dar nu putea dispune în mod liber de aceste terenuri. Regimul juridic din Senegal se bazează pe aceste principii, pe gratuitatea accesului la teren, pe lipsa unui regim de proprietate, pe o reglementare foarte strictă a procesului de uh, afectare și dezafectare a terenurilor, și pe transmiterea de competențe a gestiunii terenurilor către comunitățile locale. Legea nouă pe care am avut-o, legea LOASP, a arătat că e nevoie de o nouă reformă funciară. O reformă care fusese anunțată pentru anul 2006 și care totuși nu s-a um, făcut nici până în zilele de astăzi. Însă, între timp, au apărut alte probleme. În primul rând, fostul guvern care a guvernat uh, din 2000 până în 2010 alesese să promoveze marile exploatații agricole, antreprenoriatul agricol și o mai mare liberalizare a sectorului agricol pe piață. Și atunci, uh, meseria de agricultor devenise din ce în ce mai deschisă către marile capitaluri și avea nevoie de o capacitate de investiții foarte mare, care nu este la dispoziția aproape 70% din uh, țăranii din țară, care participă în acest sistem. O a doua problemă, reforma funciară, care ar fi trebuit să fie prezentă încă din 2006, e adevărat, încă n-a fost făcută. Și ce s-a întâmplat între timp? Terenurile sunt uh, date, așa cum v-am menționat, cifra de 650.000 de hectare. 17% din terenurile naționale care sunt în mâna investitorilor străini acum. Și aceste două probleme fac să uh, ne punem problema acestor acapărări de terenuri, despre care vă vorbeam mai devreme. Înainte de a putea implementa o adevărată reformă funciară, probabil că nu vom mai avea ce terenuri să supunem acestei reforme, pentru că ele vor fi fost deja acaparate de marile exploatații agricole. Și, între timp, colectivitățile locale care au competențele de gestiune a acestor terenuri, practic nu au capacitățile pentru a o face. Și, de multe ori, ele sunt la mâna forțelor politice de aceea, ținând cont de toate aceste aspecte, spunem cu tărie că avem nevoie de un model care să țină cont de toate aceste elemente. Care este un ultim element important? Țările noastre sunt supuse unor presiuni foarte mari din partea instituțiilor internaționale și a partenerilor internaționali care doresc să se realizeze o altă gestiune a, a certificatelor de proprietate. Și atunci, care sunt opțiunile noastre? Pentru noi, cel mai important este să asigurăm siguranța exploatațiilor familiale, pentru ca ei să fie siguri că nu vor avea probleme cu terenurile lor. Și noi vrem ca aceste terenuri pe care le putem utiliza de mai multe generații, dar pentru care nu avem certificate care să spună că care sunt ale noastre, dorim să avem un astfel de certificat securizat. Dar în afară de aceasta, o altă problemă este că pentru aceste familii, multe dintre ele trăiesc într-o situație precară, într-o situație de sărăcie, atâta timp cât nu dispun de un astfel de certificat care să arate că au drepturi asupra acelei, acelui teren, rămân în continuare într-o situație precară, nu pot să aibă acces la împrumuturi sau să ofere garanții cu acele terenuri, deci vor fi din ce în ce mai săraci. Iată de ce e nevoie de o securizare a acestor drepturi. Aceștia ne arată că trebuie să cerem statelor să implementeze un protocol în care să se spune că 10% din bugetul național va fi destinat agriculturii și în special procesului de uh, titrizare, să-i spunem așa. Aceasta va permite acestora să aibă capacitatea de exploatație necesară, să iasă din situația precară și de sărăcie în care se află acum și în ziua în care vor avea acest document vor putea să o facă în sfârșit. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Je vais... Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul colegilor din sală care doresc să intervină. Domnul Cortes. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecerles a, a los... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, experților pentru prezența lor aici, în comisia noastră. Să le spun bun venit și să le mulțumesc pentru că au clarificat foarte multe concepte pentru noi. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. Una în legătură cu arendarea pământurilor. Înțeleg că faptul că nu există un certificat de proprietate face ca procesul de arendare să nu uh, fie foarte bine reglementat și vreau să știu cum se întâmplă la ora actuală, ce face fie statul, fie actualii proprietari ai acestor terenuri pentru a arenda terenurile. Pe de altă parte, Aș vrea să fac un comentariu pentru domnul Canute. Dumneavoastră ați făcut un comentariu, o afirmație uh, cu care nu știu dacă să fiu de acord sau nu. Dumneavoastră spuneați că există oarecare presiune din partea statelor care oferă ajutor pentru dezvoltare și mm, n-aș vrea să existe această senzație sau să se întâmple așa, cu ajutorul care vine din partea Uniunii Europene. N-aș vrea ca acest ajutor să fie dat la schimb în urma unor presiuni pentru a obține anumite terenuri care să fie acordate unora sau altora. Așa că aș vrea să îl întreb pe domnul notar. În cadrul ocupării există un concept uh, juridic în dreptul european care nu știu dacă se aplică și în Africa sau nu, și anume usucapion și anume că după 20-30 de ani de utilizare a unor terenuri de către un agricultor, aceasta să-i dea dreptul să fie proprietatea sa pentru că nimeni altcineva nu a utilizat acel teren. Ce se întâmplă cu acest concept juridic? Există el în unele țări din Africa sau nu? Pentru că am putea promova un astfel de concept de aici, din partea Parlamentului European, pentru cei care au lucrat terenurile un anumit timp să devină proprietatea acestora. Mulțumesc. O a doua intervenție, domnul Bergman. Merci, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări pentru fiecare dintre cei doi sau trei eh, vorbitori. Am fost foarte interesat în special de a spus domnul din Senegal, pentru că cunosc puțin această țară. Două întrebări. Mai întâi. Oxfam a cerut un moratoriu asupra achiziționării de terenuri de către companii internaționale. Ce părere aveți dumneavoastră în acest sens? Și în al doilea rând, în lumina lipsei de drepturi ale agricultorilor locali și având în vedere nevoia imperioasă de a îmbunătăți dreptul uh, de proprietate asupra terenurilor și cadastrul, evident. Sunteți de părere că Uniunea Europeană ar face tot ce poate în acest domeniu? Ce ați cere ca acțiune politică din partea Uniunii Europene? Mulțumesc. Domnul Casmarec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację ciekawą. Vă mulțumesc și mulțumesc oratorilor pentru aceste foarte interesante expuneri. Am și o întrebare și am și o observație, dacă îmi permiteți. O întrebare pentru domnul Canute. Această solicitare cu privire la alocarea 10% din bugetul național în agricultură. Asta nu este nimic uh, nou, pentru că Uniunea Africană a lansat deja un astfel de apel la adresa guvernelor africane. Sunt, deci, uh, de acord cu așa ceva. Dar atunci vă întreb, de ce lucrurile se întâmplă cum se întâmplă, pentru că această solicitare uh, este una veche de mai mulți ani și totuși nu se aplică. De ce nu? Și un comentar, dacă îmi permiteți, în ce privește uh, securizarea drepturilor și drepturilor funciare alor mici ferme. Eu provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene care um, a uh, pus în aplicare uh, oarecum recent, după cel de-al doilea război mondial, o reformă uh, agrară și funciară uh, Uh, profundă și uh, noi ne-am bazat pe niște principii foarte clare. Mai întâi trebuie să existe o voință politică, o voință politică clară, care se poate realiza printr-o presiune de jos în sus, adică din partea uh, populației, și dacă nu, poate și din altă parte, dar trebuie să existe o voință politică. Apoi, în al doilea rând, trebuie să existe documente, acte care să guverneze acest proces. Nu trebuie să existe titluri de proprietate peste tot încă de la începutul reformei, dar trebuie să există un, o relaționare, un unele documente de bază care dirigează acest proces. Și atunci, revenind la voința politică, vreau să întreb, există voința politică de a pune în aplicare, de a transpune în realitate eh, ceea ce dumneavoastră ați expus aici, pentru că aici, până la urmă, este, voia de, eh, este vorba de voința de a încheia niște acte autentificate de către niște notari care să atribuie proprietăți. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, trecem la răspunsuri și începem cu cine vrea să răspundă primul. Domnul Nurisa. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, întrebarea domnului Berman în legătură cu moratoriul cu privire la acapararea de terenuri. Noi, notarii, suntem mai pragmatici, dar asta nu s-a împiedicat niciodată o firmă străină să acapareze terenuri într-o țară străină. Noi spunem că trebuie să se contractualizeze relațiile dintre țări și firme prin contractualizare se poate încadra, se poate reglementa și deci controla. Dar deci, să facem o declarație cu la moratorii sună bine, dar nu se împiedice în realitate acest gen de operațiuni. Al doilea lucru care mi se pare important în ce a spus domnul Casmarec e noțiunea de voință politică. Ne lovim în toate proiectele pe care le întreprindem de lipsa de voință politică din țări. Să vă dau câteva exemple vom lansa un mare proiect de însoțirea reformei funciare în Haiti, în această țară săracă, greu încercată de cutremurul din ianuarie 2010. Am început să lucrăm, asociind toți actorii din domeniul funciar, am făcut o muncă nemaipomenită și apoi, dintr-o dată, totul s-a oprit, pur și simplu pentru că s-a schimbat prim-ministrul, prim-ministru încearcă să acapareze fondurile care trebuie să meargă la domeniul funciar. Am pierdut un an, e regretabil, e dezolant și contrariază și pe noi și populația. Apoi în Togo a făcut un audit al funcierului acum patru ani și de patru ani face mult lobby pe lângă parlamentari și guvern să se facă o reformă funciară, să se declanșeze pentru că n-a fost niciodată, nu s-a făcut nimic în domeniul funciar și nu reușim să-i facem ca autoritățile politice din țară să înțeleagă faptul că domeniul funciar e necesar pentru dezvoltarea economică a țării. Ne lovim ca de un zid, indiferent de intervențiile pe care le facem. Și un ultim aspect legat, colegul Harisu o să completeze ce spun eu, și anume ce poate face Uniunea Europeană. Până acum, ce am văzut în țările străine, și am călătorit prin multe țări, în Madagascar, Burkina, Togo, Haiti și așa mai departe. În mod sistematic am vizitat reprezentanțele Uniunii Europene pe teren, dar în general domeniul funciar nu prea interesează. E păcat pentru că domeniul funciar e esențial pentru dezvoltarea economică a țării. Merci beaucoup. Mulțumesc. Domnul Arisu, da? Mulțumesc, doamnă moderatoare, ca să răspund la a doua dimensiune a întrebării puse de domnul parlamentar Cortes în legătură cu dreptul de ocupare. În Africa, în legislație, există un astfel de sistem care se cheamă by amfitiotic în țările francofone și anglofone, care de exemplu, Nigeria dă un astfel de, un astfel de rentă pentru oricine vrea să construiască o locuință. Este de 90 de ani. Și pentru exploatarea comercială, stații de benzină, industrie, comerții de 40 de ani. Dar e o, ca o arendă. Nu devine proprietatea dumneavoastră, proprietatea rămâne a statului și cu corupția. Aveți, de exemplu, șase luni pentru a cere prelungirea. Dacă nu cereți cu 5 luni și 29 de zile înainte, vă pierdeți proprietatea. Iar este așa numitul dreptul cutumiar, customary right, care este recunoscut dar trebuie să treci de la acest drept cutumiar la cealaltă formă de arendă, care e de 90 de ani. Dar e o problemă cu pământurile pastorale. Terenurile pastorale nu sunt incluse. De la 12 km de oraș nu mai ai, nevoie, nu mai ai dreptul. Deci acestea sunt pe care să dispară și e cu prejudicii enorme pe pentru crescători. În țările anglofone, în țara francofonă, legislația nu are această formă de arendă pentru populație, ci doar pentru societățile comerciale, agroindustriale. Se emite de mai multe personalități independente în funcție de suprafață. La o suprafață mai mică e ministru, la o suprafață mai mare e primul ministru și la o suprafață și mai mare e președintele și așa are loc acapararea terenurilor ca să răspund la întrebarea dumneavoastră în legătură cu ocuparea. Nu există drept de ocupare pentru populație și pentru micile exploatații în țările francofone. Nu există în legislație. Nici în Senegal măcar nu există. Acum în ce privește întrebarea pusă de al doilea parlamentar care s-a referit la moratoriul Oxfam, eu cred, a întrebat ce poate face Uniunea Europeană. Eu cred că se poate impune o condiție de ajutor pentru dezvoltare. Să găsiți un mijloc să spuneți cum punem condiții legate de drepturile omului cu tare și cu tare, să facem și în asta o condiție, ca o țară care cere ajutor din partea Uniunii Europene să trebuiască să respecte această condiție sine qua non. Dacă nu, nu are dreptul la ajutor pentru că această problemă e extrem de importantă și în prezent uh, populațiile n-au niciun drept. Domnul Canute ne-a demonstrat. Domeniul național despre care a vorbit domnul Canute este însăși sursa problemei în Africa, pentru că în Senegal, în Camerun și Togo au adoptat domeniul național aceste trei țări, dar nu se recunoaște exploatați pământul în Camerun, trebuie mai întâi să demonstrați că ocupați pământul din 1974, de când s-a adoptat textul. Acum, ca să obțineți un titlu pentru domeniul național, costă foarte mult și e și elementul de corupție, ceea ce face ca în prezent, după cum s-a spus, 60 până la 80% din pământuri nu există titluri pentru ele, pentru că e imposibil ca cineva care ne un euro sau un dolar pe zi să cheltuiască 360 sau 400 de euro, adică venitul lui pentru tot anul ca să obțină un titlu. Cu acest titlu te poți duce să obții împrumuturi de la o instituție de credit, de microfinanțe pentru a dezvolta, să cumperi o căruță sau mai știu eu ce. În prezent, asta, soluția pe care o preconizăm noi este o soluție de voință politică, pentru că lucrăm în prezent cu parlamentarii francofoni. Asta ca să răspund domnului Casmarec. Lucrăm cu parlamentarii Organizației Internaționale a Francofoniei. Am avut deja trei reuniuni și la ultima reuniune pe care am avut-o în Cotonou, au acceptat principiul de a înființa o comisie însărcinată cu redactarea unei legi cadru pentru titlul securizat simplificat. Această comisie va fi alcătuită de 15 experți, 5 experți și ceilalți tehnici notari, profesori de drept, uh, un profesor Oadrăgu care lucrează la Uniunea Africană și juriști, mm, parlamentari din Africa Centrală și de Vest, cu 8 specialiști în tehnică, în geometrie, un european, un african, sociologi, societăți de informatică, de cartografie, pentru a putea adopta o lege cadru care va fi aplicată pe toate țările francofone într-o prima etapă. Și sperăm că va, avea un, va fi un model urmat și în alte țări. Vrem să aibă un model supranațional. Știți că în prezent dreptul afacerilor, dreptul societăților comerciale la asigurările fac parte dintr-o organizație pentru armonizarea legislației în afacerii. Se aplică în 16 țări africane, ceea ce a permis să există o independență a justiției și textele să scape de influența națională. Și în prezent, aceasta e o mare reușită, permis investitorilor să securizeze nu întru totul, dar să securizeze cu mult mai multă eficacitate a afacerile în Africa. Deci, noi dorim să existe această voință politică prin intermediul parlamentarilor, dar trebuie neapărat, și domnul care are dreptate, e nevoie neapărat de voință politică și cred că Uniunea Europeană înscrind o clauză de condiționalitate în ajutor pentru această chestiune, ar putea Uh, presa guvernele africane, pentru că parlamentele în țările africane, în general, parlamentele nu legiferează întotdeauna, e guvernul care trimite proiectul de lege, parlamentul nu e mai mult decât un fel de ghișeu unde se înregistrează. Deci voința politică a parlamentarilor. Ne bucurăm că parlamentarii africani sprijină această idee, dar nu e sigur că dacă nu e sprijinită și de organisme, cum ar fi Uniunea Europeană, aceste proiecte vor uh, ajunge și vor fi finalizate. Iată câteva răspunsuri. 10 euh, secunde, Câteva momente și apoi dăm cuvântul domnul Larisu. O mică observație. Intervenția dumneavoastră e excelentă și foarte clară și le mulțumesc tuturor celor trei pentru calitatea intervențiilor. Dar să pui chestiuni legate de ajutor pentru dezvoltare nu e ceva foarte popular. Și mă mir de ușurința cu care introduceți din nou acest subiect. Mersi, mersi. Domnul Berman, mulțumesc. Acum domnul Canute. Mersi, madame. Mulțumesc, doamnă moderator. Moratoriul. Așa cum a fost cerut el uh, corespunde cererii pe care am făcut-o noi de acum trei ani. Noi suntem pentru acest moratoriu. Dar cu o condiție. Și anume, acest moratoriu trebuie să fie implementat imediat pentru a obliga țările să facă reforma funciară necesară și de consens. Pentru că, ținând cont de cele cinci roluri pe care vi le-am prezentat ale terenurilor, nu putem spune pur și simplu moratoriu și nimic mai mult. Nu, un moratoriu pentru că nu putem continua cu această situație în care, practic, uh, îi lăsăm pe agricultori fără terenuri, dăm terenurile altora și, până la urmă, acești agricultori vor trebui să se așeze la masa negocierilor să discute. Dar dacă atunci când discută terenurile lor sunt deja date altora, atunci există practic un proces de securizare a celor mai puternici. De aceea eu spun moratoriu da, pentru a face foarte rapid, pentru a intra într-o discuție de, de consens imediat, pentru a spune care este viziunea noastră în legătură cu amenajarea teritoriului. Cum dorim să fie aceasta? faptul că zece din terenuri au fost uh, um, date altora în ultimii zece ani și așa mai departe. Iată, cele cinci funcții importante ale terenurilor, pentru fiecare din aceste funcții trebuie să acordăm un procent și aceasta printr-un consens. Referitor la cadastru, care sunt așteptările din partea Uniunii Europene? ar trebui să fim foarte prudenți atunci când în cadrul cooperării spunem care sunt așteptările din partea celuilalt partener. Așa că aș prefera să spun că Uniunea Europeană a semnat mai multe uh, tipuri de acorduri de cooperare, acordul de la Cotonou și așa mai departe. Dar dincolo de toate aceste acorduri, există niște principii asupra cărora suntem de acord, statele și societatea civilă, de exemplu principiul de transparență. Și atunci, ceea ce spunem noi este că în cadrul procesului de cooperare implementat, să spunem care sunt mecanismele care ar putea asigura transparența pentru a ne asigura că nu vom ajunge la nesiguranță alimentară, că vom avea resursele necesare, să spunem care sunt mijloacele necesare pentru ca terenurile să fie atribuite astfel încât ele să îndeplinească cele cinci funcții pe care le-am uh, enumerat, astfel încât uh, să nu ducă la o sărăcie și mai mare a populațiilor afectate, deci toate acestea în cadrul discuțiilor între UE și țările africane. Un alt mecanism ar fi cel al cooperării descentralizate, pentru că în cadrul acestei cooperări descentralizate se pot pune aceste întrebări. Și aici sunt de acord cu um, antevorbitorul meu, aceste condiționalități care ar putea fi impuse, noi suntem foarte sensibili la aceste condiționalități. De ce acest uh, procent de 10% n-a fost încă implementat. De ce? Ați spus dumneavoastră răspunsul, pentru că e o chestiune de voință politică. Dar în plus, mai e vorba aici și de forța socială care trebuie să susțină orice schimbare și care nu este încă prezentă. În ziua de astăzi e nevoie de un adevărat, uh, o adevărată schimbare pentru ca societatea să preia această schimbare. În ziua de astăzi, această schimbare e practic reflectată de acapararea terenurilor, un proces pe care l-am denunțat deja și într-o țară precum Senegalul nu se mai poate ca un guvern care a auzit deja glasul cetățenilor în zone rurale și zone urbane, deci un guvern ca cel din Senegal nu poate să-și permite acest proces de acaparare a terenurilor fără să existe niciun fel de reacție din partea societății civile. Iată de ce acel procent de 10%, dacă el nu este încă implementat, este în primul rând pentru că n-a existat încă voință politică și în al doilea rând pentru că nu există această uh, voință socială. Chiar și guvernele care doresc să facă acest lucru și nu spun 10% din bugetul uh, național care trebuie alocat agriculturii pur și simple. Nu! Acest 10% trebuie să întărească cu adevărat populațiile care au cea mai mare nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc, am terminat cu această prima parte a audierii. Dau cuvântul acum domnului Eduard Cusnic, care va modera cea de-a doua parte. Mulțumesc, Michel vom uh, schimba și limba și tema de discuție. I'm representative of uh, the Czech voters. Maybe you are asked... Reprezint uh, uh, experiența cehă și poate că vă întrebați de ce sunt președintele acestei, acestui panel. Uh, uh, răspunsul e simplu. Uh, Nirș Diva. Toată lumea îl știe pe domnul Diva, distinsul nostru coleg care într-adevăr este unul din, din experții Parlamentului European în ce privește relația dintre Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare. Dar pentru că are o uh, întâlnire foarte importantă cu conservatorii britanici, m-a rugat să-i țin locul. Studiind uh, dosarul acestei reuniuni, uh, am fost um, și eu foarte interesat de această temă pentru că am fost martorul uh, tranziției de la regimul de proprietate de stat la cel de proprietate privată în Republica Cehă și de aceea și de aceea, pe mine, rolul sectorului privat în agricultură și afectele acestea asupra uh, bunăstării populației, evident că mă interesează. Și de aceea ă, ne interesează să aflăm din partea oaspeților noștri distinși cum ar trebui să participe ă, sectorul privat ă, în agricultură pentru ca această situație să se îmbunătățească. Domnul Clayton Schaefer, director de la Global Land Group, are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că sunt din nou aici la dumneavoastră. Este a treia oară că particip la o astfel de dezbatere. E în același timp frustrant să observ că în continuare în țările curs de dezvoltare domină o situație eh, plină de incertitudini și că eh, sărăcia eh, cauzată de toate aceste fenomene pe sine, pe sistem. Global Group, cu sediul la Washington DC, uh, a lucrat în multe proiecte de uh, uh, măsurare a terenurilor, de delimitare funciară a diferitor terenuri. Mai ales acolo unde statele um, își demonstrează lipsa de voință, respectiv lipsa capacităților necesare pentru a face față uh, unor situații concrete. Și aici intervenim noi. Asta este așadar uh, principala noastră uh, preocupare și acesta este și obiectivul activității noastre. Activitatea mea prezentă se concentrează asupra Indiei. Am auzit uh, acum multe detalii despre uh, Africa și cred că s-au făcut niște prezentări excelente care dau o imagine de asamblu asupra problemelor care există momentan acolo. În India, uh, uh, tocmai acum, circa 100.000 de uh, persoane se mărșăluiesc spre New Delhi pentru a protesta împotriva acaparării terenurilor și afectării negative a micilor ferme. Noi am susținut uh, în ultimii ani organizații care încearcă să creeze uh, un uh, fond cadastral, registre cadastrale pentru comunitățile locale. Există un cadru de reglementare, un cadru juridic în India care permite persoanelor în virtutea dreptului de uzufruct de cel puțin 5 ani exercitat să devină proprietare atât a terenurilor agricole cât și a pădurilor. Implementarea este lentă, uh, avem unele probleme, dar uh, totuși situația progresează. Deci uh, trebuie să luptăm pe mai multe fronturi simultan și trebuie să facem acum pasul de la legislație la acțiune, la punerea în aplicare legislației. Avem un proiect uh, cu Banca Națională pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în ce privește uh, trainingul, uh, instruirea personalului pentru sectorul agricol, pentru oferirea de microcredite în agricultură, pentru a ajuta acele, acei mici fermieri care n-au șansa deținerea unor capacități precum o au uh, marile companii. Am asistat uh, intrare pe piață a marilor operatori uh, care produc biocombustibili um, și alte culturi care dezavantajează micii fermieri care fac să nu mai fie profitabile culturile acestora. De aceea vrem să atragem atenția experților și asupra acestui domeniu. Fermierii se află într-o situație din ce în ce mai dificilă și incertă, nesigură. Observăm că se, se revine la tehnicile tradiționale de cultivare a pământului, deci la o agricultură de subzistență și că nu există, uh, nu există bani pentru dezvoltarea acestor culturi ale micilor fermieri. Se, s-a dorit dis, să, o distincție între uh, uh, agricultura tradițională de subzistență și cea a marilor uh, culturi agricole. Dar, de fapt, spectrul este mult mai larg avem uh, fermierii uh, izolați uh, complet pe de-o parte și în cealaltă extremă avem marile companii agricole cu, cu parcele uriașe și între aceste două extreme avem diferite tipuri de organizații, de forme organizaționale. Avem programe atât pentru fermerii, fermele acestea tip nucleu, cât și uh, pentru acele uh, modele de agricultură uh, colectivă, astfel încât să existe, o, să existe beneficii reale pentru acele persoane și acele grupuri de persoane cu care colaborăm. Pentru că aici sunt puse în față în față marile Uh, companii industriale agricole și uh, simpli fermieri țărani. E important ca aceștia să aibă acces la credit, să există uh, o perioadă de timp suficient până, până ce investiția se materializează prin fertilizare, prin sisteme de irigare și așa mai departe. Deci dacă perioada de cultivare a terenurilor, arenda eh, este de mai puțin de 5 ani, de 3 ani, de 2 ani, eh, nu este suficientă această perioadă pentru a investi în eh, culturi. Trebuie pe de altă parte să existe și pe termen lung o investiție stabilă în agricultură. Accesul la piețele internaționale este de asemenea o chestiune crucială un element esențial al problemei. Dacă privim situația actuală, este clar că și mici fermieri pot intra în competiții cu marile ferme, pentru că ar putea să realizeze aceleași procentaje de productivitate ca și marile ferme. Dar asta numai în cazul în care au, dețin informații Uh, de calitate, dacă uh, au posibilitatea de a depozita culturile lor și recoltele lor, da? pentru ca uh, produsele agricole să nu trebuiască să fie eventual distruse sau să nu se piardă până în momentul comercializării. Deci trebuie ca și acești mici farmieri să aibă aceleași informații cu privire la competiția pe, eh, în sectorul agricol pentru a putea participa în condiții egale cu mari competitori. S-a vorbit aici despre guvernanță. Eh, că eh, micii proprietari au fost alungați de pe terenurile lor pentru ca aceste terenuri să fie alocate unor mari companii. Sigur că acest lucru deranjează Eh, mai ales deranjează faptul că cei care vând aceste terenuri nici măcar nu le dețin și în plus de asta eh, realizează profituri extraordinare. Trebuie să arătăm cu degetul eh, aceste situații și trebuie ca să solicităm comunității internaționale să intervină astfel încât acest lucru să nu se mai întâlne, să nu se întâmple. În țări precum El Salvador, producția de Eh, cafea a evoluat eh, în ultimii 10 ani asemenea eh, culturilor de biocombustibil. De la mici deținători acționari ai unor plantații locale, comunale, au devenit zilieri pe aceleași plantații, doar că acestea erau comasate în mari, mari exploatații uh, comerciale. Uh, situația este similară și în Africa și în alte țări și se arată că dacă nu se iau măsuri acum, situația se poate agrava foarte mult. Credem că și actorii privați uh, pot să contribuie mult la securitatea acestui regim de, de proprietate și deținere a pământurilor. Trebuie să ajungem la rădăcina problemei, de exemplu, prin cartări cu ajutorul sateliților, uh, dar și prin alte măsuri. Există uh, proiecte uh, în care sunt, uh, de exemplu, stocate date cu privire la uh, situațiile de acaparări de terenuri, de tranzacții uh, funciare. Deci, de multe ori, nu există un titlu de proprietate, dar există date foarte clare de altă natură. Toate aceste date trebuie strânse, trebuie ca toate Uh, situațiile să fie bine documentate și trebuie eliberate uh, titluri micilor proprietari pentru ca aceștia să-ți poată apăra uh, drepturile. Pentru că cu un astfel de titlu funciar în mână creștem șansele micului proprietar de a se apăra. Există și asigurări funciare avem o experiență destul de eh, bună în Statele Unite cu acest eh, sistem, în care există posibilitatea uh, um, unor măsuri de, de, de apărare în justiție a micilor proprietari în momentul în care ei, pentru motiv sau altul, trebuie uh, desproprietăriți. Deci, important este să ajungem uh, să facem ceea ce zicem că vrem să facem, dar prin a ajuta, în primul rând, pe micii uh, proprietari și micii, micii fermieri. Președintele, mulțumesc. Uh, al doilea oaspete de seamă este domnul Alain Antil, Research Fellow la șef al programului subsaharian. Mulțumesc. Sunt autorul unui studiu pe care l-am publicat anul trecut. Goana după pădurile agricole în Africa. Suntem în, exact în miezul subiectului din această dimineață și o să încerc în câteva momente să mă refer la definiții și impactul sau impactele măsurate la acestor investiții. Vă atrag imediat atenția asupra faptului că, după cum s-a spus, Achizițiile sunt de cel mai multe ori eh, niște arende pe termen îndelungat, eh, bai amfitiotic, eh, formula din franceza juridică. Aceasta nu reprezintă decât o parte a subiectului. Când ne gândim la 200 de milioane de hectare de terenuri care au fost um, tranzacționate de la începutul anilor 2000, după cum a spus doamna Eva Jolie, o parte minoritară a pământurilor au fost achiziționate de proprietari din străinătate. O să mă concentrez și pe acesta, dar nu trebuie să scăpăm din vedere că cea mai mare parte a investițiilor și investitorilor sunt uh, naționale. O să-mi structurez în trei porțiuni intervenția. Primele două puncte mai rapide. Primul, în legătură cu definirea și evaluarea acestei goane asupra terenurilor sau după terenuri în Într-o a doua etapă să vedem care sunt actorii acestor investiții. Un tip de actor, mai multe tipuri, destul de interesant pentru că nu s-a menționat în această dimineață și în ultima parte mm, ceva mai pe lung impactul acestor investiții. În prima parte, evaluarea acestor investiții E destul de greu de făcut pentru că, de fapt, subiectul a ajuns pe scenă cam de prin 2008 uh, cu ceva ce s-a întâmplat în Madagascar. Întreprinderea coreană de U în Madagascar i s-au promis 1,3 milioane de hectare. Asta a creat un șoc, uh, consecințe politice și, până la urmă, întreprinderea va fi obligată să se retragă. Apoi, problemele alimentare, ceea ce a adus în uh, lumina reflectoarelor uh, acest fenomen care s-a accelerat rapid de la începutul anilor 2000. Insist uh, pe acest aspect pentru că diverse ONG-uri sau organe de presă au vehiculat cifre care nu erau chiar serioase, dar în prezent știm puțin mai bine care este fenomenul pentru că aș spune că sectorul cercetărilor se structurează în jurul acestui subiect. Dacă vreți studii fiabile, există o grupare de centre de cercetare, ILSE, International National Law Coalition, care elaborează uh, lucruri cu adevărat remarcabile. Nu sunt doar anunțuri pe care le găsim în presă, nu știu, 500.000 de hectare care au fost uh, um, arendate. Sunt uh, diferențe enorme. Și o să vă dau un singur exemplu. Un cercetător spunea, apropo de Niger, acum câțiva ani, dacă adunăm suprafețele tuturor proiectelor anunțate în acești ani în legătură cu delta Nigerului, care de fapt e în Mali, ajungem la 500-600 de mii de hectare. De fapt, în realitate, vorbește în 2010, proiectele se referă în prezent, când ne uităm, doar la 45 de mii de hectare. Nu trebuie să scăpăm din vedere și că între cifrele anunțate și ce se exploatează cu adevărat uneori niște discrepanțe majore. Banca Mondială a realizat un studiu excelent în 2010 cu un inventar al tuturor proiectelor de investiții care au fost efectuate între 2008 și 2009, care erau deja aplicate, se erau pe cale să se pună pe picioare. În 81 de țări, 464 de proiecte, care reprezintă 46 de milioane de hectare. Din aceste 46 de milioane, două treimi se refereau la Africa. 30% erau încă în fază de explorare, deci nu de exploatare. 18% din 46 de milioane de hectare fost aprobate de autoritățile naționale, dar lucrările de exploatare nu începuseră încă, 30% erau în faza inițială de dezvoltare și 22% din terenuri erau efective exploatate. Într-un studiu apărut în 2011, International Law Coalition identifică 200 milioane de hectare schimbate în 2000 și 2010 se afirmă că din aceste 203 milioane de hectare n-a putut să verifice decât 71 de milioane. Și din 71 de milioane, 78% se referau la producție agricolă și 22% alte tipuri de investiții, minier uh, sau hotelier. Sunt cifre, dar trebuie să avem anumite contexte și un cadru în care să, sau la care să ne gândim acest uh, International Coalition se spune că procesul a încetinit, dar rămâne de dimensiuni importante și va rămâne durabil. E sprijinit de o cerere de biocarburanți care e în creștere. S-a subliniat în această dimineață o creștere a populației mondiale, o explozie urbană, de asemenea venirea unei populații în țările în curs de dezvoltare și emergentă o clasă mijlocie importantă și trebuie să insistăm când vorbim de clasa mijlocie de tranziție alimentară, adică nu se mai mănâncă aceleași lucruri când ajungi în clasa mijlocie, ca atunci când ești într-o clasă săracă. Și vă atrag atenția asupra acestei chestiuni, pentru că e o alimentație tot mai diversificată și cu un consum mai mare de carne s-au dovedit agronomii că consumul de carne consumă mai mult spațiu și apă, deci populația mondială care crește se urbanizează și clasa medie în creștere înseamnă o nevoie tot mai mare de carne, care consumă mai mult spațiu. În legătură cu actorii, trebuie să facem o tipologie, pentru că altfel nu înțelegem complexitatea. Care sunt actorii care favorizează investițiile străine direct în Africa subsahariană. În primul rând, există țări care vor să securizeze aprovizionarea alimentară pe o perioadă îndelungată, adică țări cum Arabia Saudită, China, țările din Golf în general sau Libia înainte de căderea lui Gaddafi, erau în strategii de delocalizare a producției alimentare. Atunci când se prezintă investiții în țările africane ca fiind o soluție pentru subalimentația populației, de fapt ne dăm seama că e un argument care poate fi contestat, pentru că populațiile vizate sunt cele de origine din societăți care investesc. Avem țările Golfului, avem China, țări precum Corea de Sud sau Japonia, India. E și ea în acest gen de strategie, mai ales pentru aprovizionarea cu leguminoase sau oleaginoase, pentru că devine tot mai costisitor. Lintea produsă în India e tot mai scumpă și diverse societăți din India au început să-și delocalizeze producția în Africa, pentru că costurile de producție sunt mult mai scăzute. Un al doilea tip de actori, actori care sunt în producția de agrocarburanți și acești agrocarburanți sunt foarte prezenți strategiile de dezvoltare sunt foarte prezenți în aceste fenomene. Mm, ceea ce înseamnă că atunci când prezentăm investițiile în agricultură ca fiind o soluție pentru problema alimentară, când se cultivă agrocarburanți, nu asta o să hrănească pe oameni. Al treilea tip de actori, vedem de câțiva ani încoace, fonduri de pensii care investesc nu doar întreprinde direct, și fondurile de pensii încep să se intereseze de întreprinderile care investesc în aceste terenuri. E foarte interesant pentru că fondurile de pensii fac un raționament simplu, e un sector, populația mondială crește, va exista o apreciere pe termen delungat de anumite prețuri și produse și deci e foarte bine să investim acolo, ceea ce creează o atracție suplimentară. Apoi uităm, dar statele africane sunt primii actori care doresc să achiziționeze aceste drepturi străine, pentru că o să mărească PIB-ul, o să soluționeze diverse probleme, balanța comercială și statele africane Există cam 20 uh, care se ocupă de acest gen de investiții, care sunt în căutare și sunt într-o logică de dumping fiscal, social, pentru a oferi cea mai bună ofertă investitorilor. Nu vă, nu vă bateți capul cu dreptul funciar, vă găsim noi terenuri libere, disponibile. Până la urmă se dovedește că nu sunt deloc disponibile și statele africane sunt în uh, centrul acestui dinamism sau dinamici. Și s-a mai subliniat, în fine, că există un ultim tip de actor, instituțiile internaționale, s-a vorbit de Banca Mondială, care și le favorizează acest proces, și anume că, până la urmă, orice investiție străină directă e bună, în mod tautologic. E bine ca țările respective să primească investiții străine directe. În legătură cu impactul, trebuie în acest domeniu, în special în acest domeniu, diavolul se ascunde în amănunte. Există două tipuri de discursuri care se înfruntă. Se spune că investiții străine directe ar fi proaste, rele prin însăși natură, pentru că e masca neocolonialismului pe lângă care se confruntă cu celălalt discurs care spune că investițiile ar fi practic prin însăși natura lor bune pentru ocuparea forței de muncă cu efecte în lanț pentru restul economiei, crearea de infrastructură și că vom încerca să găsim o linie, o cale de mijloc între cele două extreme. După părerea mea, Problema determinantă e capacitatea statelor de a încadra, primi, însoți aceste investiții. Aceasta e adevărata problemă care se pune. Și un studiu realizat de Lorenzo Cotula, un om de știință, realizat de Institution Institute of Environment Development și de FAO, a realizat un studiu în 2009 s-au dus în opt state africane și au încercat să găsească aceste celebre contracte și le-au studiat. Concluziile erau destul de pesimiste. Pe de o parte, au avut o mare dificultate de a avea acces la acest tip de contracte. În al doilea rând, când au avut acces la contracte, au fost surprinși, ca să nu spun oripilați, că contractele referitoare la închirierea, renda de zeci de sute de mii de hectare, erau două, trei pagini în format A4. Ceea ce e elogvent când vă spun de, care e dimensiunea contractului în legătură cu nivelul de amănunte în anumite țări. Zona de investiție nici măcar nu era cadastrată de țara gazdă. Se spunea, vă arendăm 100.000 de hectare, dar nici măcar nu își făcuseră temele de a face cadastru, de a evalua terenurile care puteau fi arendate. Atrăgeau atenția asupra unui alt aspect care mi se pare foarte important și anume că procesul de negociere între state și firmele care investesc s mai spus și trebuie să repetăm adesea, e extrem de centralizat în țările africane. Nu centralizat, ci prezidențializat. Există multe exemple în Etiopia sau în alte părți unde ministerele și serviciile care ar fi trebuit să fie contactate de președinție n-au fost și ministrul descoperă până la urmă că o investiție există nu știu unde. Cât timp investițiile nu sunt Uh, încadrată de propriile servicii ale statului rămâne de negociat doar la nivelul președinților, ceea ce pune o problemă. Nu trebuie să ne așteptăm la dezvoltări economice de prim plan favorabile pentru țară, pentru că adesea când uităm la contracte sunt puțin constrângătoare, sunt niște promisiuni o să creăm cu tare și cu tare infrastructură, o să existe un efect uh, în lanț pentru agricultura locală, dar nu e cuantificat, nu se dau cifre, din potrivă și, până la urmă, nu e nimic decât declarativ, nu e niciun efect uh, obligatoriu. Statul nu îl constrânge pe investitor să facă nimic. Și, deci, în încheiere, concluziile diverselor studii, dintre cele mai serioase în legătură cu impactul acestor investiții, arată și demonstrează că, în special, există anumite persoane care sunt victimele acestor investiții. Trei tipuri de victime. Micii țărani din zonele rurale, adesea când e vorba de o minoritate națională, nu e întotdeauna, dar există și astfel de situații, a doua categorie de populație victimă, s-a spus și trebuie repetat, sunt uh, crescătorii de animale. Trebuie să vorbim nu doar de țărani, ci de crescătorii de animale. Dreptul lor de utilizare a terenului e și mai nesecurizat și aleatoriu decât al cel al țăranilor care își exploatează parcela. Și al treilea tip de actor victimă, și s-a subliniat, e vorba de femei. Și în multe țări africane, ca și în țara mea, există femei care sunt uh, capul familiei și aici e vorba de o precaritate extrem de mare în această categorie de persoane. Și ultimul punct asupra care trebuie să insistăm, adesea aceste contracte și aspecte, în cel mai bun caz, încearcă să cadastreze și să definească exploatarea terenului dar adesea nu se vorbește despre apă și asta e o problemă enormă despre care nu s-a vorbit foarte mult astăzi. E problema de acces la teren, dar să ne gândim la o întreprindere indiană sau din altă parte care investește în Etiopia, într-o zonă aridă și vrea să cultive flori. Nu poate să facă o investiție dacă nu are acces și la apă dacă accesul la apă n-a fost uh, anticipat și nu îi se dă posibilitatea să pompeze din apa freatică în detrimentul acestei în plan naval, are un impact direct asupra activității agricultorilor și crescătorilor de animale. Deci trebuie, atunci când gestionăm acest gen de investiții, să ne gândim la teren, la dreptul asupra pământului, cei care sunt deja acolo pe suprafețele cultivate, cum să-i despăgubim când se expropriază, dar și accesul la apă, care mi se pare un, efect foarte, un aspect foarte important. Și o să închei pe patru puncte. Agricultorii africani și crescătorii au nevoie, și s-a spus și repet, de securitate. Securitatea funciară propusă de simplificarea titlurilor mi se pare că merge în direcția cea bună. Agricultorii nu pot realiza investiții dacă nu sunt sigur că o să mai aibă terenul și peste 10 ani. Agricultura africană e și el un homo economicus și reacționează. Dacă nu are certitudine că poate să păstreze terenul, nu o să facă nu știu ce investiții. Ca și când vi s-ar da un teren să construiți, da, faceți o casă foarte solidă dacă la aveți numai câțiva ani? Nu. E un punct foarte important. Un al doilea aspect foarte important, agricultorii și în special mici agricultori au nevoie de ajutor. Și aici revin la politicile țărilor africane, politicile agricole. Au nevoie de, de îngrășăminte, de semințe, de materii prime pe care să le organizeze și statul, că nu poate să facă sectorul privat uh, și strângerea recoltei. Există multe producții, dar uh, strângerea recoltei se realizează după două săptămâni sau o lună prea târziu. Producția, până la urmă, a putrezit pe marginea drumului. Politica agricolă înseamnă și investiții majore a statului, ale statului în uh, acest sector. Și apoi și capacitatea micilor agricultori de a avea acces la credite. În caz contrar, mici agricultori care sunt pe mici parcele nesecurizate, ce fac? Ca să securizeze veniturile, nu investesc în parcelă, ci investesc în multe activități. Adică, sunt apoi agricultori, transportatori, comercianți, artizani, în detrimentul parcelelor și miza în Africa subsahariană în următorii 30 de ani este ca agricultura africană să ajungă la um, a crește ca dimensiune e posibil cu realizarea unor condiții menționate dimineața. Un ultim punct și vă cer scuze că m-am mai lungit cu vorba, chestiunea aspectelor tradiționale, să nu uităm. Nu trebuie să ne deranjeze, cum spunea un vorbitor, multe cazuri aceste metode tradiționale pot fi depășite Mm, într-o zonă pe care o cunosc în Africa de Vest, în Sahel, există societăți în societățile tradiționale, cine putea să aibă terenul? Nobilii, nu și ceilalți, oamenii simpli sau forții sclavi. Deci să permitem unor forți sclavi care exploatează un teren să aibă acces la titlul de proprietate, pune sub semnul întrebării tradiția dar în sensul bun al cuvântului. Și, în fine, aceste chestiuni discutate în această dimineață nu sunt adesea discutate și de multe ori sunt mult mai importante decât geopolitica petrolului sau diamantelor sau astfel de lucruri, pentru că astăzi în toate crizele africane, inclusiv în cele care duc la război, există o dimensiune. Nu spune că e singura, dar e și o dimensiune funciară foarte prezentă. S-a spus despre ea în coasa de filde și s-ar putea înmulți exemplele. Mă opresc aici și vă mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc. Both. So we have now... Mulțumesc, uh, domnilor. Acum avem circa 6-7 minute pentru întrebări din partea colegilor mei, membrilor Parlamentului. Dacă sunt întrebări, vă rog. Ricardo, Filip. Ricardo, Filip. Sí a Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac un scurt comentariu, nu neapărat o întrebare după intervențiile pe care le-am auzit. Așa cum spunea și colegul Kazmarek, e vorba aici de o problemă de voință și de încredere politică. E o problemă foarte greu de soluționat, cu multe fațete, dar care trebuie să o abordăm într-un fel sau altul. Trebuia probabil să o fi rezolvat deja în urmă cu 10-15 ani, ar fi trebuit să-i acordăm mai multă atenție, poate chiar în urmă cu 20 de ani și cu toate acestea, chiar și în ziua de astăzi, îi acordăm prea puțină atenție și chiar și atunci când dorim să-i acordăm, uh, probabil că atunci când vom dori în sfârșit să fim foarte atenți, uh, terenurile vor fi deja în alte mâini și ne va fi foarte greu să dăm înapoi și să evităm o criză care ne așteaptă probabil pe viitor. Așa cum am arătat și în această comisie și în dezbaterea dumneavoastră și am avut de altfel dezbateri în acest sens de mai multe ori. Cred că trebuie să începem într-un loc sau altul. Am primit uh, posibilități de soluții, soluții directe și clare de exemplu, pentru activarea propriei noastre politici de dezvoltare, pentru a lucra mai mult în această politică și pentru a implementa anumite propuneri în uh, țările din Africa. E adevărat că soluția nu se află neapărat în mâinile noastre, ci în mâinile țărilor africane. Și noi ceea ce putem face este să cooperăm cu ei pentru a-i ajuta. O problemă, e adevărat, greu de soluționat, dar pe care ar trebui să o punem în centrul preocupărilor noastre pentru a putea lucra mai bine și pentru ca de câte ori avem ocazia să mergem într-o țară africană să putem lucra pe această temă. În felul acesta, Parlamentul European ar putea activa mecanismele necesare în țările africane pentru a le arăta că această temă ne interesează foarte mult. Spuneam mai devreme, e o temă foarte complicată, agricultori fără drepturi, pe de, pe de o parte, pe de altă parte probleme potențiale pe viitor. E vorba aici de suprafețe de teren foarte mari, care au fost preluate de multinaționale în multe țări, așa cum uh, se spune aici, atât în Africa, cât și în India sau America Latină. Așa cum spunea domnul Șefer, în India s-a încercat o soluție ca atunci când timp de 5 ani să se, uh, se utilizează, se lucrează un anumit uh, teren, atunci el să devină proprietatea acelui agricultor. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult la această posibilitate care ar putea fi o soluție pentru țările africane. Și să facem legătura cu ceea ce ne-a prezentat uh, domnul Andil și cu domnul Luisat. Avem aici uh, de-a face cu niște probleme care mm, vor fi mult mai complicate pe viitor. Dumneavoastră ați vorbit despre anumite măsuri care ar putea fi implementate, măsuri interesante, dar care noi aici la Parlamentul European ar trebui să le activăm, să vedem ce soluții am putea propune în calitate de deputați ai Parlamentului European pentru a transmite mai departe mesajul la nivelul Comisiei. Așa cum am făcut și în trecut, am vorbit cu uh, Comisarul pentru Ajutor Umanitar și pentru uh, Dezvoltare. Mă opresc aici. Nu vreau să închei cu o notă de scepticism. Nu sunt nici foarte optimist. Cred că sunt mai degrabă realist. Uh, ne dăm seama aici, în această comisie, că există această lipsă de voință politică. Nu-mi dau seama exact care este cauza ei. Probabil că are legătură cu multe alte chestiuni. Așa cum spunea un antevorbitor al meu, probabil că e vorba aici de corupția din multe țări. Iar noi aici la Parlamentul European trebuie să luptăm împotriva ei pentru ca situația să fie mai echitabilă pentru agricultorile din Africa. Mulțumesc, spune președintele. A fost mai degrabă un comentariu decât o întrebare. Poate că experții doresc să ofere un răspuns succint, însă foarte succint, pentru că va trebui să trecem la a treia parte. Domnul Casmarec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit de mai multe ori cu colegul Deva pe Uh, acest subiect uh, și uh, dumnealui spune că nu trebuie să vorbim doar de creșterea sărăciei, ci trebuie să vorbim și despre comasarea în mâini tot mai puține a pro- prosperității materiale. Cu mai mult timp în urmă, când am mai vorbit uh, la concret uh, despre această problemă, am vorbit uh, și despre um, ceea ce domnul Bizot a numit un temei juridic pentru acapararea terenurilor. Um, acum um, observăm că nu persoanele care sunt micii fermieri, micii proprietari, sunt beneficiarii acestor modele propuse. Nu. De multe ori, um, uh, consolidarea dreptului uh, funciar uh, este în beneficiul altor interese mai comerciale. Mulțumesc. We have to, uh, speak... Președintele, uh, trebuie să uh, răspundeți, stimați oratori, în câte un minut, dacă se poate, da? Sigur, trebuie să ne gândim la această problemă uh, încercând să trecem de la o uh, agricultură de subzistență la una uh, competitivă. Sigur că posesiunea terenurilor este elementul Uh, central. Trebuie ca terenul să fie al tău pentru ca să-l poți cultiva uh, cu încredere. Așa s-a creat și regimul proprietății în țările occidentale. Este un, este un mecanism esențial pentru atribuirea drepturilor de, de proprietate și apoi de exploatare. Altminteri ajungem într-o situație cât se poate de uh, nedorită. În cine profită acum, care este situația cu, cu toată această voință politică. De multe ori, într-adevăr, comisioane destul de uh, importante ajung în conturile personale bancare ale unor politicieni. Ei, nu putem decât să uh, exercităm presiunea asupra politicienilor să manifeste un comportament și o atitudine responsabile. Cam atât. Euh, Mulțumesc. Foarte succint, două puncte. prin care să răspund reacțiilor dumneavoastră. În primul rând, n-am vorbit foarte mult aici, dar există și investiții externe sau naționale care au un efect pozitiv asupra agriculturii. N-ar trebui să ignorăm acest lucru. Deseori e vorba de investiții foarte mici, se vorbește mai puțin despre aceasta, dar există foarte multe exemple în acest sens și mă gândesc aici, de exemplu, la firme care se află în Kenya și care cultivă flori și care în zona unde sunt ei au îmbunătățit viața uh, țăranilor care au început să cultive flori. Deci nu numai firma produce, dar uh, utilizează și mâna de lucru locală pentru a produce. Deci s-a înregistrat uh, o adevărată dezvoltare în zonă. Toate investițiile mm, naționale sau internaționale nu sunt deci din start negative. Și nu sunt, nu-i vorba neapărat de suprafețe foarte mari de teren. Un al doilea punct. Mă opresc aici asupra exemplului uh, din Senegal și a Ministerului de Agricultură de acolo. Făcusem un studiu în legătură cu chestiunile alimentare în Senegal în urmă cu câțiva ani. Mă întâlnisem cu experți senegalezi și alții în domeniul agriculturii și mi se spuseseră două lucruri din partea Ministerului de Agricultură. Ministerul de Agricultură fusese victima, așa cum se întâmplase de altfel uh, cu multe ministere din Senegal și din alte parte, victima unor constrângeri bugetare impuse la nivel național um, de către instituții internaționale precum Banca Mondială sau FMI-ul. În anii 90 a existat un adevărat blocaj al finanțării și Senegalul plătește în continuare factura. Și uh, în acest studiu am arătat că există niște elemente și niște probleme foarte importante în special cu recrutarea, uh, timp de aproape 20 de ani. Salariul fusese blocat la un anumit nivel pentru acest minister al agriculturii și, uh, ca urmare, persoanele interesate se uh, orientaseră către piața privată, unde salariile erau mai interesante. Deci, a existat un adevărat șoc politic din cauza uh, blocajului realizat la nivelul cheltuielilor statului, din cauza acestor constrângeri bugetare și experții uh, senegalezi în domeniu îmi spuneau că la acea vreme se întrebau dacă ministrul senegalez era în stare să-și dea seama ce se întâmplă, de fapt, în agricultură pe tot teritoriul statului său. Deci ă, trebuie reconstruită această situație și aceasta trebuie făcută din partea propriului stat, nu poate veni din afară impusă o astfel de soluție, însă ă, Europa trebuie să fie alături pentru a susține astfel de soluții, pentru a crea capacitatea statului de a reconstrui astfel de politici agricole necesare. Aproape un minut, spune domnul moderator. Mulțumesc. Și acum uh, vom trece de la Praga la Dublin. Dau cuvântul domnului uh, Jean-Michel. Mulțumesc foarte mult, bun venit tuturor. N-aș vrea să repet ce s-a spus aici, aș vrea să fac doar câteva comentarii. Aș vrea să mă refer în primul rând la propriul meu partid, la PPM. Legal ownership of Regimul de proprietate eh, funciară eh, permite oamenilor să investească în viitorul lor. De aceea, protecția acestor proprietăți eh, funcționare este esențială pentru creștere și de aceea există și nevoie pentru protejarea acestor proprietăți printr-un sistem juridic corect. Regimul de proprietate practic uh, schimbă modul oamenilor de a, de a se percepe uh, pe ei înșiși. Uh, schimbă mentalitatea lor. Nu schimbă poate comportamentul la vot, dar schimbă foarte mult accesul lor la, la prosperitate. Și o să vă relatez puțin și despre experiența irlandeză. Sunt drepturi care nu sunt doar individuale, sunt drepturi care trebuie să existe la nivelul întregii uh, societăți. Ele definesc progresul economic. Într-un document din 2003 al Băncii Mondiale, care vizea reducerea uh, sărăciei în lumea în curs de dezvoltare, documentul considera că există trei factori ca, cu impact asupra drepturilor uh, de proprietate. Odată, proprietatea asupra unui teren impulsionează investițiile pe acel teren. În același timp, drepturile de proprietate contribuie esențial la reducerea sărăciei. În același timp, dreptul de proprietate exercitat poate fi și în beneficiul unei întregi comunități. De asemenea, uh, se uh, crește uh, se cresc cheltuielile pe educație, se schimbă comportamentul economico-social al celor care dețin proprietăți. Practic, avem avem foarte multe alte priorități, dar dacă această prioritate care vizează regimul de proprietate nu rămâne în continuare una uh, concretă, atunci uh, pierdem foarte mult. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în Irlanda mortalitatea infantilă era undeva la 44% de mii. La, la mii de copii născuți în, în lumea în curs de dezvoltare astăzi este de 68 la 1000. Deci 30 uh, de mii dintre uh, copiii care nu mor astăzi pe zilnic în lumea în curs de dezvoltare, nu mor pentru că ceva s-a schimbat acolo. Deci putem învăța din ce am făcut Uh, în statele uh, dezvoltate și în privința uh, a ceea ce s-a făcut în legătură cu regimul de proprietate. Și dacă ne uităm la o țară, dacă vrem să vedem în ce măsură dreptul de proprietate a avut impact asupra unei țări, este destul să privim asupra Irlandei. Noi am fost o societate agricolă în care uh, uh aristocrații britanici dețineau uh, uh, tot pământul. În Irlanda de Nord-Est, uh, au, uh, unii uh, mici, mici uh, lucrători a pământului au devenit proprietari acelor uh, pământuri. Au putut a, uh, să investească uh, și să dezvolte o adevărată industrie pentru că dețineau pământul și tocmai acolo, de exemplu, s-a dezvoltat industria constructare de nave. Și când Irlanda de Nord-Est a reușit să se autoguverneze, a ajuns în faza de autoguvernare, a și dorit să rămâne împreună cu sub aceeași guvernare britanică pentru că a beneficiat de acele avantaje când în sfârșit am avut un ministru al pământurilor, al agriculturii, acest ministru a achiziționat o serie din pământurile uh, deținute de mari proprietari la un preț uh, uh, standard obligatoriu și l-a redistribuit uh, unor mici proprietari. Uh, eu cred că dezvoltarea în Irlanda nu se datorează doar, uh, de exemplu, aderării la Uniunea Europeană. Cu mult înainte de acest moment, deținerea de proprietăți, de terenuri, a avut un impact considerabil. Și ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat uh, și în marile comunități uh, uh, cu mii de oameni, oamenii au devenit proprietarii locurilor în care locuiau, în care munceau. Deci ce vreau să spun eu? Nu cred că oamenii din lumea în curs de, din țările în curs de dezvoltare sunt altfel decât la noi. Nu cred acest lucru. Cred că dacă oamenii ar avea acelea șanse, atunci s-ar și folosi de acestea. și ar constata aceleași uh, schimbări. Deci trebuie să permitem aceste schimbări. În ce privește regimul juridic al proprietății, cred că creăm prea multe obstacole. Uh, satelitul UE uh, a fost folosit pentru prima dată în acest domeniu în, în cazul Sri Lankai, când Eh, când în urma unor inundații eh, trebuia reconstituit, eh, trebuiau reconstituite anumite delimitări între proprietățile oamenilor. Cum am știut care trebuia să fie terenul unui altuia, cum trebuia el folosit? Pentru că s-a făcut fotografii din satelit. Deci, uh, Uniunea Europeană are acces la un satelit. Uniunea Europeană ar putea să ofere asistență în ce privește cartarea uh, terenurilor. Telemetria ne ajută. Și deci există posibilități care nu neapărat uh, sunt uh, prin definiție uh, procese foarte laborioase și greu de parcurs. Există și posibilități mai rapide. Regimul de proprietate, fie că este asupra unei mici ferme, asupra, proprietatea asupra unei case, indiferent despre ce proprietate vorbim, proprietatea stimulează micul producător, micul proprietar. Da? și uh, oarecum uh, dezincriminează statul care se spune că nu ar fi interesat de, de această împroprietărire. Dați-le oamenilor posibilitatea să ia decizii în nume propriu, să, să ia decizii în legătură cu ceea ce îi privește în mod uh, direct. Da? Oamenii pot să uh, ia anumite decizii care nu trebuie neapărat controlate tot timpul de stat. Uh, mă bucur că reprezentanții comisiei care sunt competenți pe această problemă au sosit între timp. Deci, trebuie, așa cum a spus și Banca Mondială, există potențialul unor schimbări cu adevărat semnificative. Și dacă va trebui să ne întâlnim și a patra și a cincea oară, haideți să ne și întâlnim. Ehm, ehm, azi sunt acum aici, după aceea voi uh, avea o întrevedere pe probleme economice irlandeze, dar voi reveni ori de câte ori este necesar, pentru că uh, știu că uh, aceste schimbări pot avea un impact deosebit. Și acum am plăcerea să te da cuvântul domnului Bernhard Rey. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de la DG DEFCO și sunt însoțit aici de domnul Filip Defco, care este de asemenea uh, expert în chestiunile funciare. Pentru această a treia parte aș propune să vă fac o mică prezentare care prezintă acțiunile Direcției Generale DEFCO și trece în revistă contextul internațional al acțiunilor uh, din trecut, uh, care în ziua de astăzi sunt cele mai active în uh, acest domeniu. Cred că ar fi bine să ne întoarcem un pic în urmă, să ne reamintim că în 2004 Uniunea Europeană a adoptat niște linii directoare în legătură cu chestiunile funciare. Era vorba în special de susținerea reformelor administrative a ministerelor care aveau în competența lor um, chestiunile funciare, garantarea dreptului funciar, analiza regulilor și practicilor existente pentru că acestea să fie respectate, pentru a vedea care sunt conflictele eventuale și modalitățile de transfer, stabilirea, uh, cred că aici este o mică eroare, iată s-a rezolvat, În 2011 am făcut o trecere în revistă a portofoliului DEFCO în ceea ce privește chestiunile funciare. Ne-am dat seama că în special în ultimii 5 ani, între 2005 și 2011, în perioada analizată, exista un număr foarte mare de proiecte care aveau de-a face, în mod direct sau indirect, cu regimul funciar în 37 de țări. Deci, un, uh, o cifră destul de importantă aș spune eu. Erau analizate mai multe aspecte din uh, ceea ce privește regimul funciar, era vorba de aspecte de legislație, de uh, reglementare, gestiunea terenurilor, în special o gestiune a resurselor naturale, printre care a, a silviculturii, rolul autorităților locale în procesul de descentralizare, și un rol din ce în ce mai uh, prezent al societății civile în dezbaterea locală în chestiunile funciare și implicarea societății civile în uh, procesele de mediere, de rezolvare a conflictelor sau în aspecte de uh, drepturi ale omului în domeniul funciar. La nivel internațional însă a existat o schimbare în ultimii ani prin adoptarea la nivelul FAO a unor linii directoare voluntare pentru o guvernanță responsabilă a, chestiunilor funciare, de asemenea pentru pescuit și pentru păduri. E vorba de un proiect uh, de aproape 10 ani la nivelul FAO, dar care în ultimii ani, din 2009, s-a accelerat și care face legătura între chestiunile funciare și siguranța alimentară și a dus la uh, publicarea unui uh, document în acest sens. În anul 2011 a existat o finanțare din partea Comisiei Europene în acest sens și prin realizarea unor consultări am ajuns la trei cicluri de negociere la începutul anului. Negocieri la care Comisia a participat cu drepturi de pline și care a dus la un document adoptat de către Comitetul de Securitate Alimentară în mai 2011. Faptul că o bună parte a statelor au adoptat aceste linii directoare voluntare, cred că uh, prezintă o etapă importantă în ceea ce privește gestiunea în domeniului funciar la nivel internațional. Conținutul acestor linii directoare. E vorba în primul rând de niște principii, în special acela de recunoaștere a legitimității a dreptului funciar și a drepturilor aferente, indiferent că e vorba de justiție, de a, rezolvarea, soluționarea conflictelor, evitarea corupției, în ceea ce privește drepturile funciare. Sunt incluse aici și problema recunoașterii legale a dreptului funciar, și anume felul în care această varietate extremă, s-a vorbit de dreptul forestier, dreptul legat de pescuit, dreptul pastoral, toate acestea au legătură cu uh, dreptul modern sau uh, dreptul cutumiar. Și Există și problema gestiunii a felului în care statele se organizează pentru a gestiona tranzacțiile funciare. Pentru a-și asigura și aspectele de fiscalitate, aspecte foarte importante în acest domeniu. E vorba aici de linii directoare care nu sunt obligatorii, se aplică pe baza voluntară și, prin urmare, nu uh, Uh, își doresc să înlocuiască legile sau tratatele existente, ci doresc să ajute țările care vor să promoveze bune practici în domeniul funciar. Acesta este elementul cel mai interesant. Aceste linii directoare voluntare reflectă totuși o schimbare de mentalitate și de paradigmă în acest domeniu. Și aceasta în urma unei cereri din ce în ce mai mari și a unei oferte uh, uh, stabile sau chiar în scădere, există o adevărată concurență în domeniul funciar pentru produse și pentru resursele naturale. Pasul important înainte este acela al realizării unui consens în vederea îmbunătățirii guvernanței în domeniul funciar și aici sunt incluse toate mecanismele din domeniul funciar, toți actorii implicați și relațiile dintre aceștia. Al doilea punct important al acestor linii directoare este acela de promovarea unor practici responsabile la nivelul comunității internaționale, practici responsabile care sunt preluate de aceste linii directoare. Un prim pas după adoptarea liniilor directoare de către FAO a fost acela de a elabora un plan de acțiune în vederea îmbunătățirii guvernanței funciare. Aceasta la nivel național prin uh, intermediul unor platforme de consens pentru implicarea societății civile, a tuturor actorilor implicați și aceasta trecând dincolo de uh, felul în care se gestionează dreptul funciar propriu-zis. E important să se înțeleagă varietatea comunităților locale, diversitatea lor și să se stabilească priorități la nivel național pentru a rezolva problemele existente. Bineînțeles, trebuie să ne dăm seama că e vorba de un proces pe termen lung. Există și o serie de inițiative la nivel regional, voi reveni asupra acestora, uh, în special în Africa, cu ajutorul Uniunii Africane și, uh, bineînțeles, și inițiative la nivel global. Uh, FAO dorește să contribuie la acestea prin liniile directoare și, de asemenea, printr-o evaluare a acestui plan de acțiune la nivel mondial. O a doua inițiativă interesantă asupra căreia aș vrea să vă atrag atenția. S-a înființat o coaliție internațională asupra um, regimului funciar, în care sunt incluși mai mulți parteneri uh, internaționali, NGO-uri, și această coaliție, care este găzduită de FIDA la Roma, a lucrat acum uh, de aproape 5 ani de zile, în mod constant, pe marginea tuturor temelor relaționate cu uh, dreptul funciar și a dezvoltat o bază de date publică disponibilă online în legătură cu marile tranzacții funciare. Această bază de date este o adevărată referință la nivel mondial care poate fi utilizată pe larg. În jur de o mie de documente sunt disponibile în această bază de date. Iată și uh, adresa site-ului respectiv, unde se pot uh, consulta toate tranzacțiile și vă spuneam, este o bază de date foarte importantă. Aici uh, vedeți o hartă unde putem vedea cartografierea suprafețelor afectate de aceste tranzacții internaționale. E vorba de 83 de milioane de hectare. Această coaliție a implementat și un observator al achizițiilor de terenuri pentru a avea informații mai precise din anumite țări în legătură cu tranzacțiile efectuate, pentru ca acestea să fie documentate. Și, așa cum a spus și antevorbitorul meu, trebuie să ne dăm seama de dificultatea de a avea acces la astfel de informații. Referitor la Africa, unde persistă această problemă, cred că ar trebui să subliniem importanța unei inițiative din partea Comisiei Europene, African Land Policy, prin care s-a dezvoltat un cadru de promovare a acestui drept în, pe continentul african. Ministrii de agricultură au adoptat acest document în 2009 și Începând de aici, s-a trecut la elaborarea unor linii directoare specifice pentru continentul african pentru a se înregistra progrese în dreptul funciar de acolo. Vă spunem, un program susținut de comisie. Avem și alte programe susținute de comisie, prevăzute pe, pe viitor, Vorbeam aici de Coaliția Internațională asupra dreptului funciar, care are un plan de lucru strategic pe care noi îl susținem pe următorii 5 ani. De asemenea, pentru a respecta deciziile luate la nivelul G8 și anume la ultimul summit G8 în legătură cu siguranța alimentară, uh, în ale cărei declarații s-a susținut importanța unei adevărate siguranțe alimentare, pentru aceasta vom defini acțiuni care să fie compatibile cu aceste declarații realizate la nivelul summitului G8 și, în sfârșit, avem și uh, FAO pentru evaluarea acelor linii directoare voluntare pe care le-am menționat mai devreme. Iată cum are de gând să contribuie FAO la evaluarea acestor linii directoare, uh, o mai mare conștientizare, o întărire a parteneriatelor, o dezvoltare a capacității la nivel național și promovarea bunelor practici în general. Un alt element pe care aș vrea să-l uh, menționez aici este că Uniunea Europeană lucrează uh, în mod concertat, există un grup de lucru între Comisie și statele membre, care se întâlnește în mod regulat, uh, s-a întâlnit în ultimii trei ani în mod regulat, pentru a face un schimb de păreri în legătură cu problematica funciară și pentru a elabora toate programele de susținere necesară. Noi susținem țările care doresc să implementeze politici funciare inovatoare și încercăm să avem o cartografiere cât mai bună la nivel european, de aceea susținem institutele europene și cele la nivel național. În concluzie, cred că ar trebui să recunoaștem că există o atenție din ce în ce mai crescută față de problematica funciară în ultimii ani la nivel internațional. Aceasta, pe de o parte, din cauza problemei de siguranță alimentară, pe de altă parte, din cauza nevoii de rezolvare a conflictelor care sunt de origine funciară de multe ori și, în sfârșit, pentru a respecta și acel principiu al echității în ceea ce privește dezvoltarea. Guvernanța funciară reprezintă un punct de plecare esențial pentru a rezolva toate celelalte chestiuni conexe și Comisia și-a luat angajamentul de a susține liniile directoare ale FAO și să le promoveze. E clar că politicile funciare sunt diverse, trebuie să recunoaștem acest lucru, să-l acceptăm, să acceptăm că răspunsurile și politice sunt adaptate realităților naționale și, în sfârșit, aș vrea să reamintesc aici o coordonare și o cooperare foarte bună între Comisie și statele membre, care este esențială pentru a avea un adevărat impact la nivel funciar în țările cu care cooperăm. Vă mulțumesc! Okay, thank you very much, colleagues. Any questions? Mulțumesc, stimați colegi. Dacă aveți întrebări. Charles. Mulțumesc. Aș vrea să pun o întrebare ultimului vorbitor și anume ce grad de rezistență întâmpinați în țările paternă? E bine să fim observatori, să urmărim îndeaproape schimbarea de utilizare a terenurilor de formă de proprietate, dar ce se poate face în practică? Cum putem avansa cu o țară parteneră? Nu ne revine să asigurăm acest lucru sau guvernanța, iar dacă ei optează ca pământurile să fie rezervate pentru agricultură, pentru agricultură de subsistență, e foarte bine. Până la urmă, n-am mai avea nevoie unii de alții. Ce putem face pentru a depăși aceste rezistențe sau reticențe și dacă puteți să ne spuneți ceva în legătură cu dificultățile pentru a face să se accepte aceste idei. Any other Ricardo? Yeah. Alte întrebări, Ricardo? Pregunta seria simplemente una, una observación. Nu e vorba de o întrebare, doar o simplă observație. În primul rând, Trebuie să susținem Comisia pentru a lucra în continuare în acest domeniu. Este o prioritate a Comisiei noastre aici la Parlamentul European și dumneavoastră trebuie să continuați ceea ce faceți. Este o temă foarte importantă, dumneavoastră cunoașteți foarte bine care este problema, deci trebuie să acționăm direct din partea Comisiei și a Consiliului. Ok, Commission. Bun, Comisia. Hey. Euh, euh, la prima întrebare, cu dificultățile de activitate într-o anumită țară asociată, sunt diverse tipuri de situații. În țările în care e greu de lucrat și care opun rezistență în ce privește ideea clarificării um, reglementării și legiferării domeniului funcțional, ne bazăm în special pe societatea civilă ca să exercite presiune și în special în ce privește fenomenul uh, achiziționării de mari suprafețe de teren. În general, promovarea acțiunilor pregătite de diversi parteneri, uh, linii directoare voluntare sau celălalt din categoria ILC, permit să ne bucurăm de adeziunea acestor state și de lansarea unor abordări care se bazează pe platforme de mai mulți parteneri implicați, state, societate civilă, reprezentanți ai producătorilor și organizații internaționale. Oui, je peux me permettre dacă îmi permite și mie să adaug ceva, cred că sunt două perspective la dispoziția instituțiilor în ce privește această chestiune în țările care se lansează cu mai mare dificultate. Mai întâi să se promoveze o bază socială care să facă presiune din interiorul țărilor, ceva ce a menționat și colegul meu, și mai există și uh, înscrierea în dialogul politic uh, periodic, regulat al Uniunii Europene cu acele state, să se înscrie și subiectul funciar. Și ne dăm seama că în dialogul politic este un subiect uh, destul de puțin promovat. Sunt câteva exemple cu țări care l-au pus oarecum pe agenda și n-ar trebui să excludem să se acorde o atenție deosebită problemelor funciare în dialogul politic cu țările terțe. Carol? Ricardo. Un, un breve apunte. Antes unul de los ponentes... O scurtă informație. Unul dintre experți ne-a spus mai devreme că atunci când se întâlneau cu reprezentanții ambasadelor noastre în țările africane, nu dădeau dovadă de interes față de această chestiune. Cred că ar fi bine să vorbim cu responsabilii pentru cooperare, cu ambasadorii noștri în aceste țări, pentru ca acest punct să devină un punct important pe ordinea de zi. Mulțumesc. Will take note of that. Uh, I see nobody else offering. Oh, sorry, Charles, yes. Dacă nimeni nu mai dorește să intervină, Charles, te rog. Aș vrea să știu uh, dacă s-au înregistrat uh, rezultate concrete. E bine să facem cât mai multe lucruri, să mm, promovăm uh, cooperarea și așa mai departe, dar să vedem care sunt rezultatele concrete înregistrate până acum. Euh, dacă permiteți, în Madagascar am sprijinit un sistem de certificate funciare cu 12 milioane de euro, dacă nu mă înșel, care a funcționat foarte bine pentru a permite micilor uh, țărani să utilizeze un titlu care să nu fie înregistrat cadastral ca justificativ de proprietate uh, pe lângă o bancă pentru a obține credit. Era un titlu de stat uh, din partea unei autorități locale, deci sunt exemple ce am făcut în rândul micii țărănim pentru a securiza situația lor funciară. Cred că avem exemple, nu putem să dăm acum lista completă, dar face parte din această um, trece în revista celor 93 de proiecte la care m-am referit și există aspecte care reies uh, la o trece în revista mănânțită. Ok, colleagues, uh, thank you all. Bun, colegi, vă mulțumesc tuturor foarte mult. Ajungem la încheierea reuniunii de dimineață. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit pentru timp, pentru efort, pentru participare și asistenților și interpreților. Ședința noastră se reia la ora 3 după amiază, împreună cu Comisia Afacerilor Externe pentru votul privind uh, Premiul Saharov 2012, dar nu în această sală, în sala 6Q2. Vă rog să țineți cont de acest aspect. Uh, ședința se încheie aici.